good morning, ladies and gentlemen. I feel terribly sorry. Ziua, doamnelor și domnilor, îmi pare rău că începem așa de târziu ședința. Și eu mai am și o altă ședință imediat. Mă scuzați și vreau să încep imediat. Iată, avem uh, în față două zile de ședințe ITRE în două părți. În primul rând, adoptarea ordinii de zi pe care o aveți în dosarele dumneavoastră respective și nu știu dacă sunt observații, nu cred. Dacă sunt și alte lucruri, puteți să adăugați la diverse. Doi, anunțurile președintelui. Aș dori să reamintesc membrilor că sunt invitați la un pahar în ajunul Crăciunului. La șase jumătate astăzi, în fața sării de ședință. Astăzi, în această seară, după terminarea ședinței de astăzi, de la 18.30, am dorit să închinăm un pahar împreună în ajunul Crăciunului. În această seară vor fi prezenți și unii dintre comisari. Uh, și foști comisari și actuali comisari care cooperează foarte strâns cu comitetul no comisia noastră și deci puteți eh, să întâlniți și vechi prieteni. Așadar, permiteți-mi să vă spun asta și apoi merg la punctul... Eh, nu, vreau să vă spun că mâine, pe 4 decembrie, după masă, vom schimba ordinea între punctele 12 și 13 planificarea Cartei Energiei 2015, prezentată de secre secretarul respectiv al acestei structuri, domnul Rușniac. Punctul acesta 12 în, în, se schimbă cu punctul 13 raportul din proprie inițiativă în ceea ce, priveas, ce privește oportunitățile de creștere verde sau ecologică pentru IMM-uri. Iată mici modificări în sesiunea de mâine. Punctul 3. Aprobarea uh, procesului verbal de pe 1 și 2 septembrie, de pe 24-25 septembrie, de pe 5 și de pe 6 octombrie. Toate procesele verbale, așadar, le aveți la dispoziție în dosare și dacă nu mai sunt alte comentarii, le putem considera ca fiind aprobate dar până, asta până la sfârșitul ședinței din această dimineață până la 12 și jumătate. Deci până atunci, dacă mai aveți observații, vă rog să mi le semnalați. Punctul 4. Începem audierea publică, sprijinirea uh, IMM-urilor de tip startup. startup Uh, sprijinul acestora. Cred că vorbim și visăm uh, la aceste IMM-uri de tip startup, noi, tinere întreprinderi de ani de zile, dar poate ar veni momentul chiar să facem ceva în acest sens, mai cu seriozitate. Vreau în primul rând să-i întâmpin pe vorbitori și să le mulțumesc fiecărora pentru faptul că au acceptat invitația să participe la această audiere și cred că este de bun augur pentru a demonstra seriozitatea cu care abordăm aceste firme tinere, inovatoare în Uniunea Europeană. Știm cât de importante sunt uh, IMM-urile în uh, economia europeană. Statele membre sunt din ce în ce mai mult preocupate de creștere și mai ales de competitivitate. Deci creștere și ocupare a locurilor de muncă și în acest sens rolul IMM-urilor de a încerca să facă ca Europa să iasă din criza financiară este destul de evident și mai au și un alt rol în lumina programelor COSME și 2020 de la Comisie și în acest sens noi am insistat ca toate activitățile în care comisia noastră ITRE este implicată să se concentreze foarte mult aceste activități pe IMM-uri, de pildă instrumentul IMM din strategia 2020 sau acel Small Business Act pe care nu trebuie să-l uităm. Și nu este ușor pentru IMM-uri să aibă acces la credite și pur și simplu să înceapă o afacere. Din acest punct de vedere, programul COSME este foarte important. Creșterea verde, oportunități pentru IMM-uri, iată raportul nostru din proprie inițiativă. Colegul de Bacher este raportor. Ceva foarte important. Și ca să închei, observațiile mele introductive privitoare la organizarea acestei audieri, vreau să vă informez, dragi colegi, și să informez și pe vorbitori că avem la dispoziție 3 ore 30, nu chiar, 3 ore și 15 minute pentru această întâlnire, întâlnire și audiere în trei părți, și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Vă rog să vă mărginiți la intervenții de două minute, maxim așadar. Așadar, haideți să începem uh, audierea propriu-zisă și, um, dacă îmi permiteți, dau cuvântul. Deci, în prima parte acestui uh, panel, IMM-urile ca și uh, vector al creșterii în Europa este, sunt oare IMM-urile uh, principala forță motrice. Îi dau cuvântul doamnei Joana, Joana Drake, în limba poloneză Ioana, ca și în limba română. Foarte frumos. Doamna Joana Drake, director și trimis uh, special adjunct pentru IMM-uri și spirit antreprenorial care ne va face o prezentare de 10 minute și vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc uh, tuturora, bună ziua doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această ocazie. A spus și domnul Buze că IMM-urile sunt uh, principala forță motrice când vine vorba de inovare, dar și de creștere. Vreau să uh, încep cu niște cifre foarte grăitoare. 99 din 100 de firme, companii în uh, Europa sunt IMM-uri, dintre care 92 din 100 sunt micro-întreprinderi, 2 din 3 uh, angajați sunt angajați de aceste IMM-uri și uh, 58% uh, uh, din plus valoare e înregistrată de către IMM-uri, însă, în ciuda acestor cifre, IMM-urile cunosc un mediu de afaceri și economic foarte, foarte complicat, foarte plin de provocări. Există legislație, dar ea nu este completă și nu permite, într-adevăr, o lansare robustă. IMM-urile au reușit să reziste în general la criză, dar de fapt numărul de angajați s-a redus față de începutul crizei sau înainte de criză. Comisia încerca să facă tot ce e posibil pentru a sprijini IMM-urile, pentru a le ajuta în acest rol de creștere. Am avut o strategie în 2008, revizită în 2011 la Comisie, care este principala noastră uh, strategie, principalul instrument, continuare de actualitate, dar uh, Trebuie în continuare să implementăm așa cum trebuie în Small Business Act aceste 10 principii directoare. Dorim un mediu propice pentru IMM-uri și dorim ca politicile să fie pro imm uri atât pe plan național cât și pe plan european, iar mesajul principal este că vom continua să facem aceste eforturi și în cadrul viitorului program de lucru. Însă ar trebui probabil să vă dau uh, sau să vă fac un bilanț al principalelor progrese, dar și a principalelor Uh, probleme. Haideți să începem cu accesul la credite și inovare sau la finanțare. În primul rând vreau să mulțumesc aici Parlamentul European pentru că dumneavoastră ați fost principala forță motrice care a dus la, într-adevăr, o schimbare de mentalități, de paradigmă pe care am încercat să o punem în mișcare și care continuă în cadrul inovării și Orizont 2020. În cadrul acestor eforturi am uh, introdus un instrument cu peste 3 miliarde de sprijin, iar IMM-urile inovatoare au fost încurajate într-un uh, abordare grassroots de jos în sus. Rezultatele sunt uh, încurajatoare și cred că suntem pe drumul cel bun. Haideți să vedem care sunt aceste rezultate. După prima rundă de evaluare și selecție a propunerilor, vreau să vă spun că 70% dintre IMM-urile care au propus proiecte au primit, ca și prim beneficiari, uh, undă verde. Iar uh, renoirea abordării noastre ne-a ajutat să uh, atragem noi și noi candidați mai bine de o, o treime din aceste firme sunt firme tinere cu manageri foarte tineri care nu funcționează decât de vreo 3-5 ani, care au ambiții, doresc să se extindă, să crească și astfel doresc să aibă posibilitatea de a o face, doresc niște pârghii și rampe de lansare și mă bucur că am ajuns la momentul oportun Uh, în evoluția acestor companii tinere pentru a le uh, ajuta și dorim în continuare să promovăm acest instrument și noua sa orientare. Dorim ca ea să fie înțeleasă peste tot și, într-adevăr, tot mai multe companii tinere și inovatoare să fie atrase și cuprinse în acest uh, program. COSME, 1,5 miliarde buget instrumente financiare, printre cele mai importante instrumente financiare în Europa, care a atins peste 320 de IMM-uri până acum. Uh, probabil că vom merge dincolo de procesorul programului SIP, care a ajutat mai bine de 265 de firme până acum și acest program SIP continuă, dar și COSME, bineînțeles. Uh, Uh, continuă și dorim să ajutăm uh, peste 230.000 de firme până la sfârșitul anului, cu o mobilizare a peste 21 de miliarde, inclusiv uh, prin atragerea de capital privat. Și ultimul venit în această paletă de instrumente este planul Comisiei de investiții anunțate de domnul Juncker cu un volum de 315 miliarde. De asemenea, dorim uh, un uh, nou fond, avem un nou fond pentru uh, investițiile strategice, FC sau FC. De asemenea, dorim să ne concentrăm pe bandă largă, transport, educație, cercetare, energie, energii regenerabile. Acestea să fie uh, prioritățile. IMM-urile doresc și trebuie să se implice în uh, economia reală iar uh, acest fond EFSI, o pătrime, se va ocupa de riscul de uh, capital. Și uh, ra, ponderea sau efectul de pârd este de 1 la 15 cu 75 de miliarde puse la bătaie de comisie și bineînțeles că trebuie să vedem și la punerea în aplicare, la implementare ce se va întâmpla. Uh, vom permite astfel uh, companiilor să aibă mai multe garanții când vine vorba de investițiile lor prin securitizare, printre altele. Iată un mijloc foarte bun de a ajuta economia reală pentru a ajuta creșterea. Ce se întâmplă cu clusterele și cu politica industrială? Trebuie să menținem o bază industrială puternică, eficientă, pentru ca să reindustrializăm Europa, să ajungem din nou la 20% industrie în Europa față de 15% actual, iată una dintre prioritățile Comisiei Juncker. Vreau să vă spun că statele membre sunt de acord în general de, sunt de acord cu cele spuse de Comisie în acest sens și uh, se subliniază astfel rolul IMM-urilor. Clusterele acestea au un potențial foarte mult pentru a regrupa IMM-urile cu uh, un potențial de creștere sporit. Iar în 2016 Comisia plănuiește să vină cu o nouă strategie, clustere pentru creștere, pentru a uh, potența sinergiile pe plan regional între aceste IMM-uri și pentru a ajunge la o mai bună situație de creștere economică, însă multe IMM-uri continuă să plângă de diverse poveri și sarcini, iar mediul de reglementare sau legislația sunt absolut esențiale în acest sens. Ne dorim un mediu și reglementări mai echilibrate, care să ia în considerare problemele IMM-urilor. Unele dintre acestea sunt mici, foarte mici și uh, se confruntă cu o serie de poveri, iar noul regulament trebuie să ia în calcul acest lucru. Apoi, spiritul întreprinzător și acesta este foarte important pentru creștere în uh, Europa. Vicepreședintele Timerman în noiembrie a declarat că trebuie să promovăm reglementări și legislație care să uh, reducă poverile pentru IMM-uri, costurile și care să le permită să crească, să înflorească într-un mediu, într mediu durabil, sustenabil. Însă baza noastră de lansare este deja una solidă, pentru că IMM-urile sunt deja cuprinse în programul acesta de raționalizare și asanare a legislației noastre și rezultatele se fac deja resimțite, însă trebuie să facem mai mult în continuare pentru a asigura că eforturile noastre chiar se reflectă pe teren și ajută pe întreprinzători acolo unde este nevoie. De pildă să ne asigurăm că o firmă poate să își înceapă activitatea în maxim 3 zile și să nu cheltuiască mai mult 100 de euro ca și uh, uh taxe de registrare. Însă nu e suficient. O companie poate să se lanseze pe internet, uh, gratuit, dar ce se întâmplă cu costurile de funcționare apoi? Asta este o mare problemă pentru companii. Și toate aceste licențe și aprobări și uh, de funcționare sunt greu de obținut și durează mult timp. Ar trebui să dureze mai mult de o lună. De asemenea, trebuie să ne gândim la un, acest test pentru IMM-uri care să devină ceva obligatoriu în statele membre. Nu mă gândesc la un alt instrument pe hârtie, ci pur și simplu să fie ceva care să fie clar integrat în legislația statelor membre care să ajute din capul locului lansarea acestor întreprinderi să ne uităm și ce se întâmplă cu IMM-urile care au dat faliment și care doresc totuși să relanseze o activitate, să li se dea o a doua șansă, iar atunci, din punct de vedere bugetar, descărcarea n-ar trebui să dureze mai mult de 3 ani pentru a putea uh, să se relanseze acești întreprinzători imediat după aceea. În ceea ce privește accesul la piețe, acesta ar trebui să fie ceva de la sine înțeles pentru IMM-uri, pentru că, având în vedere ponderea lor, n-ar trebui să fie probleme. Ar trebui să fie un teren cu uh, reguli de joc echitabile. Am încercat să facem și să mai mult în acest sens, nu numai în ce privește informarea, dar informarea este importantă pentru că multe firme mici nu au timp să stea pe internet, nu au toate documentele, informațiile la dispoziție. Trebuie să aibă canale de informație țintite către nevoile lor, apoi să fie cuprinse în rețele. Avem rețelele acestea de business, Business Europe, peste tot în lumea. Ele trebuie să fie mai bine introduse pe teren. Oportunitățile de afaceri trebuie să fie într-adevăr la dispoziția firmelor. Exact asta trebuie să facem. Aceste eforturi trebuie să continue cu uh, tărie, inclusiv când vine vorba de exporturi. Uh, IMM-urile, în mod tradițional, sunt mai competitive la export. Dar, uh, într-adevăr, așa se și întâmplă asta. Sunt mai competitive și sunt mai creative și se descurcă mai bine la uh, export. Noul DG Growth, DG Creștere, care își va intra în funcții pe 1 uh, ianuarie, își dorește o sinergie între fostele DG-uri care se ocupau de piețe, IMM-uri și așa mai departe și cred că, cred că această nouă structură arată uh, dorința de a avea sinergii și de a aduce uh, în același uh, loc, a reuni toți factorii care pot să ne ajute să ajungem la creștere în Europa, care de fapt este o urgență, să ne asigurăm așadar că aceste sinergii se reflectă și pe teren, domnule președinte, onorabili membri, Comisia trebuie să se ocupe în continuare și Uniunea Europeană se ocupe în continuare cu multă, uh, mult activism de IMM-uri pentru uh, a le ajuta uh, a-i ajuta uh, în ce privește creșterea economică și mai ales în crearea de locuri de muncă. Iar noua agendă politică trebuie să fie într-adevăr concentrată pe IMM-uri. Ele, aceste întreprinderi, să fie principalele protagoniste. Aș dori să vă reamintesc că în curând se vor încheia consultările publice. Acum, în începutul lui decembrie, și primele rezultate vor fi cunoscute în prima parte a anului 2015. Contați în continuare pe cooperarea noastră. Noi sperăm să avem cooperarea dumneavoastră ca și până acum, pentru că împreună avem o serie de instrumente care să ne permită să facem ca imm să fie cele care determină într-adevăr potențialul de creștere în Europa. Mulțumesc foarte mult, doamnă director, pentru acest discurs foarte important, pe un subiect atât de important. Și următoarea vorbitoare este doamna Patricia Callan. ne întoarcem la IMM-uri, la IMM-urile ca atare, în sensul că dumneavoastră reprezentați o asociație a firmelor de acest tip din Irlanda și reprezentați deci foarte multe firme și IMM-uri din Irlanda, dar aveți contacte și cu alte asociații și rețele de profil din uh, Europa. Vă rog frumos! Good morning, everybody, um, uh, Chairman, members of. Bună dimineața tuturor, domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei ITRE. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o astăzi de a vă prezenta experiența firmelor noastre membre din Irlanda, dar și din Uniunea Europeană. În primul și în primul rând vreau să vă prezint uh, câteva date cu privire la uh, situația firmelor mici din Irlanda. Mai apoi voi intra în detalii cu privire la dorințele exprimate de firmele mici uh, în contextul trecerii prin această criză și depășirii acestei crize. De asemenea, vreau să continui prin a vă spune ce anume ați putea dumneavoastră face pentru a ajuta aceste firme mici să crească în continuare și să creeze din nou locuri de muncă asociația pe care o reprezint eu are peste 8.000 de membri, uh, de firme care sunt active în toate sectoarele din Irlanda. Noi oferim acestor firme o serie de informații și de asemenea consultanță în uh, domeniul respectării legii și de asemenea rețeaua noastră permite colaborarea între firme și, de asemenea, transmiterea la nivel public a diferitor aspecte importante pentru antreprenori. Când vorbesc despre firme mici, membre ale asociației noastre vorbesc în special despre firme cu mai puțin de 50 de angajați. Dumneavoastră, la nivel european, vorbiți despre despre întreprinderi mici care au o, un personal mai mic de 250. Ei bine, în Irlanda situația este altfel. Uh, firmele noastre mici sunt uh, mai mici, dar în plus mai există și multe alte firme uh, foarte, foarte mici, cu 1, 2, 3 angajați, firme foarte, foarte mici care sunt active pe piața națională, nu exportă și aceste firme foarte mici sunt uh, frustrate de faptul că, iată, toată atenția decidenților politici uh, se apleacă asupra firmelor mai mari, firme care exportă. Avem nevoie de afaceri, de, de antreprenoriat în toate sectoarele economice și tocmai de aceea trebuie să sprijinim chiar și aceste firme foarte mici pentru că aceste firme fac o treabă extraordinară, chiar dacă angajează doar 1, 10 sau 20 de persoane. În momentul de față, într-adevăr, situația începe să se îmbunătățească. Oamenii simt o uh, nouă, uh, un suflu de stabilitate și, de asemenea, resimt o ușoară creștere. Iată rezultatele sondajelor făcute de către noi. 43% dintre companiile intervievate au considerat că situația, mediul de afaceri este acum din ce în ce mai bun. În ceea ce privește prognozele de creștere în Irlanda, iată, avem vreo, o creștere de vreo 3%, peste 3% a PIB-ului în următorii în ultimii trei ani un, un lucru extraordinar de important. Această creștere se datorează faptului că am reușit să com- convingem guvernul și, de asemenea, Uniunea Europeană o face la rândul său. Am reușit așadar să convingem guvernul că austeritatea poate este importantă, dar, în același timp, e nevoie și de investiții care cu siguranță vor da rezultate în termen de creștere economică. E important să, sprijin, să sprijinim antreprenoriatul care odată sprijinit, va crea noi locuri de muncă și astfel veniturile la bugetul de stat va crește la rândul său. Iată, acesta este cercul pe care trebuie să îl avem permanent în minte în momentul în care dezbatem propuneri politice. Trebuie să investim în primul și în primul rând, pentru că mai apoi vom obține randamentul uh, de care avem nevoie. Lecțiile pe care le-am învățat din criză. Acestea sunt foarte importante pentru toate companiile din Europa. Ei bine, majoritatea oamenilor de afaceri nu se gândesc la ceea ce se întâmplă aici, la nivel european, nu se gândesc la ceea ce se întâmplă la nivelul parlamentelor naționale, ci își fac munca și vor să își poată desfășura activitatea fără să fie impedimentați în vreun fel de deciziile luate de către guverne antreprenorii nu fac neapărat legătura între deciziile luate la nivel european sau la nivel național și propriile lor activități. Își dau seama doar în momentul de această legătură, doar în momentul în care simt o provară suplimentare. Și-au dat seama antreprenorii că e nevoie de o controlare a costurilor. Am văzut în Irlanda o serie de scăderi ale costurilor. Uh, și tocmai de aceea consider că la nivel european, dar și la nivel național, trebuie să scădem, să evaluăm și mai apoi să scădem toate costurile implement, sau impuse companiilor de la nivel național, respectiv european. Toate aceste costuri, precum energie, taxe, impozite, trebuie să fie revizuite. Asta pentru a ajuta Uh, companiile. Companiile s-au adaptat uh, pentru a se, uh, acestei situații cu care ne confruntăm în momentul de față. În continuare, finanțarea este marea problemă pe care o au companiile și Uh, chiar dacă instrumentele financiare sunt cu toatele binevenite, iar uh, în acest context programul COSME a fost unul încununat de succes, deci deși instrumentele financiare sunt binevenite, sunt, sunt de părere că toate companiile europene sunt uh, îngrijorate de fapt de existența numărului mare de intermediari între uh, sursa de finanțare și uh, companie. În um, momentul în care companiile, antreprenorii încearcă să obțină finanțare din partea băncilor, care uh, bănci au obținut uh, fonduri practic din partea Uniunii Europene și sunt obligate practic să deblocheze creditele pentru firme, e bine, antreprenorii nu sunt de părere că angajații băncilor sunt suficient de experimentați pentru a trata nevoile unor, unor companii sau companii de, de dimensiuni uh, mici. Și tocmai aceasta este marea deficiență, și anume lipsa de expertiză, expertiză la nivelul instituțiilor financiare. Iar lipsa de expertiză uh, face ca nivelul de finanțare acordat uh, și nivelul de credite acordate IMM-urilor să fie din ce în ce mai mici. Considerăm că aceasta este marea problemă, lipsa de expertiză și de asemenea analiza de risc la nivelul instituțiilor financiare. Maximizarea resurselor uh, umane este de asemenea importantă și tocmai de aceea consideră, consider că perfecționarea trebuie să fie subliniată și trebuie să fie sprijinită uh, în contextul IMM-urilor. Dacă s-ar fi uh, investit mai mult în uh, cunoștințele antreprenoriale, atunci cu siguranță mult mai puține companii ar fi dat faliment, companii mici ar fi dat faliment. Rata de faliment al companiilor mici în momentul de față este de 50%. Uh, Ei bine, tocmai aceasta este dovada faptului că nu investim suficient în antreprenori și în forța de muncă. Criza economică i-a a subliniat importanța curajului de asemenea, a inovării, a creativității și uh, inovarea de obicei este un concept uh, prost înțeles de majoritate. Inovarea se consideră a fi specifică sectorului IT, dar nu e adevărat. Fiecare companie poate să inoveze uh, îmbunătățindu-și procedurile de producție, de asemenea procedurile de marketing, de vânzare, etc. În Irlanda, sprijinim inovarea printr-un program de consiliere pe tema aceasta, iar programe de genul acesta ar fi binevenit și la nivel european. Prioritățile pe, pe viitor ei bine, pentru a stabili uh, prioritățile pe viitor, am întrebat uh, companiile care sunt factorii care, uh, din punctul lor de vedere, ar putea duce la o creștere economică. Ei bine, rezultatele sunt acestea pe care le, le vedeți pe grafic. Uh, și uh, aceste priorități uh, enumerate de, de către companii ne arată deficiențele cu care se confruntă Irlanda. Și anume, chiar dacă în Irlanda avem un șomaj de 11%, iată, avem în continuare un deficit de forță de muncă cal- calificată. Deci, uh, forța de muncă calificată este foarte importantă pentru noi. De asemenea, companiile irlandeze sunt îngrijorate de evoluțiile economice din Uniunea Europeană. Ne-am dorit ca creșterea la nivel european să, să fie mai mare, mai stabilă de asemenea, pentru că Uniunea Europeană este practic uh, marele nostru partener comercial. Uh, antreprenorii își doresc să investească, să se investească în uh, ajutorarea companiilor uh, în domenii precum perfecționarea personalului, formarea personalului, inovare, marketing, branding, etc. etc. În ceea ce privește creșterea la nivel uh, sau sprijinul acordat IMM-urilor la nivel european, cred că situația se poate îmbunătăți în cazul în care se iau măsurile necesare la nivel, uh, la nivel național. Pentru aceasta e nevoie de o creștere a, a cererii domestice, de asemenea trebuie să, sprijini, să se sprijine creș- crearea de locuri de muncă și IMM-urile trebuie să fie puse în în uh, centrul politicilor uh, economice. De asemenea, uh, prim ca toate regulile luate la nivel european să fie într-adevăr aplicate într-o manieră cât se poate de constantă în întreaga Uniune Europeană dacă se dorește încurajarea de locuri, de, de creșterea lo- a numărului de locuri de muncă, de crearea locurilor de muncă, atunci trebuie să simplificăm legile care, astfel încât acestea să per, permită companiilor să angajeze mai multe locuri de muncă, uh, mai multe persoane. Știu că nu mai am timp, așa că trec direct la ultimul slide. Ce mai poate face Uniunea Europeană pentru a ajuta uh, ei bine, eu cred că trebuie să vorbim despre companiile medii și cele micro. Să nu mai vorbim doar despre IMM-uri pe ansamblu, ci trebuie să ne uh, axăm în special pe micro-întreprinderi și pe cele de dimensiuni medii, pentru că acestea vor fi cele care vor genera noi locuri de muncă. De asemenea, trebuie să eliminăm uh, birocrația, trebuie să promovăm accesul la piețe, trebuie să stimulăm antreprenoriatul. Sper din tot sufletul că toate aceste informații din partea antreprenorilor irlandezi au fost de ajutor și vor sprijini purtarea unei discuții pe tema aceasta. Vă mulțumesc, stimată doamnă. Trecem acum la următoarea prezentare a domnului uh, De backer cu privire la creșterea verde. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat astăzi cuvântul. E clar că oamenii care se află aici în sală sunt deja convinși de uh, argumentele pe care dumneavoastră le-ați explicat. Pentru a începe, aș spune că împărtășesc toată frustrarea exprimată de ultimul uh, orator uh, în momentul în care a evocat diferitele regimuri fiscale și diferitele taxe și abordarea diferită în ceea ce privește imm uri lucrurile. într-o piață care, în mod normal, este una unică. Cred că statele membre au o răspundere importantă și uh, e clar că trebuie să simplificăm lucrurile aici. Apoi, aș avea câteva întrebări specifice pentru ambei, ambii oratori. Știm că în domeniul acesta specific al mediului, la Uniunea, în Uniunea Europeană, avem cadrul legislativ potrivit și am vrut să avem un cadru legislativ cât mai simplu cu putința pentru întreprinderile europene la nivel, uh, întreprinderile noastre la nivel european. Vrem să legiferăm cât mai bine și vicepreședintele Comisiei Europene, domnul comisar care se ocupă cu uh, reducerea uh, poverii administrative, a lansat această idee, această dezbatere în jurul ideii de a legifera cât mai bine și mai simplu. Și există și discuții uh, la un alt nivel și anume cum am putea să uh, acordăm acestor IMM-uri anumite derogări, anumite exceptări. Care este părerea dumneavoastră? Cum putem face acest lucru, având în vedere că există legislație în domeniul care de multe ori este foarte complexă și având în vedere faptul că avem și piața unică? Mulțumesc și acum raportorul din umbră, domnul Paul Rubich în a, pe acest subiect. Uh, și, de asemenea, este și din partea STOA, care susține uh, inovarea pentru IMM-uri. Vă rog. Uh. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru această inițiativă. E important să producem uh, produse și servicii la nivel european care mai apoi să fie vândute în întreaga lume. Da, bine, pentru a face lucrul acesta avem nevoie de structura, de infrastructura necesară sau potrivită. Acum uh, încercăm să reorganizăm piața digitală, piața energiei, de asemenea, având aceste ambiții în, uh, în, uh, în minte. E clar că toate aceste modificări, de toate aceste revizuiri ale piețelor interne trebuie să, ale pieței interne trebuie să țină cont de uh, rolul IMM-urilor, de solicitările cărora le sunt expuse și de provocările cu care sunt ele uh, confruntate. De asemenea, e clar că în companii veniturile trebuie să fie mai mari decât costurile. Asta nu e la regula zilei în momentul de față, dar în studiile mele am uh, înțeles cât se poate de clar că doar prin profituri acumulate la finele exercițiului financiar se poate constitui un capital de risc care mai apoi să permită companiilor să obțină credite, adică fonduri foarte importante pentru dezvoltarea companiei. Deci lichiditățile sunt absolut esențiale pentru companii. Uh, doar uh, astfel companiile pot crește, dar pentru a crește e clar că companiile trebuie să producă produse de calitate. Deci, uh, trebuie să avem grijă de importanța să, sau să ținem cont de importanța capitalului de risc. Știm de asemenea că um, impozitarea cu, pe care trebuie să o suporte IMM-urile e marea. 80% dintre încasările fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene provin practic de la IMM-uri. În același timp, uh, companiile mari sunt uh, scutite de cele mai multe ori de impozite și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că impozitarea la care sunt uh, supuse companiile mici și companiile mari este echitabilă. Trebuie să fie echitabilă pentru că doar astfel putem avea vedea într-adevăr o creștere economică, o creștere a IMM-urilor, o creare a locurilor de muncă. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, companiile pot, mici pot avea la finele exercițiului financiar lichiditățile necesare pentru crearea unui capital de risc care să le permită uh, obținerea de credite, credite esențiale pentru dezvoltarea economică Uh, activităților economice. Iată, acesta este cercul pe care trebuie să-l avem permanent în uh, vedere în momentul în care luăm decizii care pot avea un impact asupra IMM-urilor. Deci e nevoie de crearea unor strategii uh, care să permită companiilor mici să constituie acest capital de risc care pe viitor să le permită practic să se extindă și să devină să se exporte în Uh, în uh, afara Uniunii Europene. Avem uh, în acest context posibilitatea de a îmbunătăți situația IMM-urilor prin intermediul negocierilor noastre internaționale sau bilaterale, spre exemplu în contextul OMC sau în alte cadre. Dați-mi voie să vă dau uh, un exemplu de măsură luată la nivel național. În Franța s-au luat măsuri care favorizează clar IMM-urile. Acestea sunt uh, scutite timp de 10 ani de impozite, de achitarea de impozite. Ce părere aveți dumneavoastră despre această propunere? Domnul președinte acum domnul Lewandowski, care a fost responsabil pentru uh, toate fondurile referitoare la orizontul 2020, care a fost responsabil de asemenea și de fondurile structurale și așa mai departe, a fost comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte încurajatoare, însă indiferent ce am spune noi, în, pe un ton politic foarte corect, uh, nu trebuie să uităm situația de criză peste tot în Europa cu care se confruntă IMM-urile, mai ales în sud și în centrul Europei, acolo unde IMM-urile au probleme mari de finanțare. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Oare nu cumva asta demonstrează faptul că e nevoie de de, de, de o asumare de riscuri și în acest sens m-aș referi la migrație. Uh, spre exemplu, chiar și situația din Irlanda, dacă e să ne uităm. Poate că e nevoie de instrumente financiare suplimentare care să ne permită să facem apel la aceste posibilități. Și mă întreb dacă nu cumva n-ar trebui să modificăm și cadrul legislativ. Și colegul nostru, domnul Debac, chiar a, men a menționat acest cadru legislativ. Uh, Uh, dacă nu cumva am putea să reducem astfel riscurile și să avem capital mixt. Apoi, un alt aspect. Trebuie să ținem seama de diferențele culturale, trebuie să ținem seama de specificități. Evident că pot apărea eșecuri. Pot apărea eșecuri în anumite modeluri de business, pot apărea eșecuri în anumite regiuni. Însă toate aceste elemente au fost evocate de oratori. Întrebarea este următoarea. Cum putem face ca aceste eșecuri să poată fi transformate, să poată fi depășite și transformate într-o nouă oportunitate? Domnul Gherec, din partea unei regiuni foarte industriale care are foarte multe IMM-uri. Małe i średnie przedsiębiorstwa należy od razu podzielić na dwa ich typy. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, IMM-urile pot fi împărțite în două categorii, manufactură și servicii. Acum, în ceea ce privește serviciile, poate că e mai ușor să le, le, să le găsim. Uh, și e mai greu să lansezi o întreprindere de tip startup în uh, manufactură, pentru că va costa mult mai mult. Tehnologia este mai dificil de găsit și de finanțat și cred că asta e un element important. Putem spune că astăzi totul se produce și se uh, fabrică în alte uh, regiuni. Acum, întrebarea pe care ne putem pune este cum anume aceste IMM-uri se pot descurca pe astfel de piețe globalizate. Dacă ai întreprinderi mici, fabrici mici, care depind, spre exemplu, de un lanț pe internet, de un lanț fie de aprovizionare sau de desfacere pe internet, da, putem înțelege care este situația lor, dar de multe ori aceste IMM-uri au nevoie și de sprijin. Au nevoie de un mediu de afaceri, de un mediu, aș spune chiar intelectual, care să le favorizeze. Și poate că în acest sens internetul poate fi un aliat. Spre exemplu, dacă să ne uităm la IMM-urile din Polonia, brevetul european adoptat de către 25 de state membre simplifică teoretic viața IMM-urilor, dar de fapt o complică, pentru că dacă vrei să investești, nu știi dacă da sau nu vei încălca la un moment dat legislația referitoare la drepturile de proprietate intelectuală. Deci, asta pune probleme. Apoi, în ceea ce privește competențele și cu cât încerci să construiești mai multe monopoluri, cu atât IMM-urile, mai ales în domeniul acesta al uh, producerii uh, anumitor bunuri, se confruntă cu dificultăți. Pentru că secretul comercial, pentru că secretul de fabricație intervin și complică lucrurile și acestea sunt elemente care trebuie analizate îndeaproape. După părerea mea, Trebuie să creăm un mediu propice și la nivel de guvernanță locală și la nivel de guvernanță în statele membre, care să aibă drept scop să recreeze industrie la nivel local. Și inovația se poate, se poate, uh, poate fi invocată aici uh, o astfel de inovație va găsi o nișă, un loc în care să se poată uh, dezvolta. Însă e nevoie și de un mediu propice pentru ca oamenii să aibă curaj să investească. Da, uh. Vreau frumos, dragi colegi, să respectați două minute. Acum, din partea GUE, raportor din umbră este colegul Ransdorf, dar domnul Silichiotis ar dori să îl înlocuiască pe domnul raportor din umbră. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că domnul Rostov, raportorul nostru din umbră, nu este, am să-l înlocuiesc eu. Aș dori, înainte de toate, să mulțumesc celor două uh, oratoare despre, pentru analizele foarte interesante pe care le-au realizat. Cu toții suntem de acord asupra faptului că IMM-urile reprezintă motorul principal al economiei europene și reprezintă coloana vertebrală a economiei, deci trebuie să le susținem, asta e foarte clar și toate politicile noastre trebuie să meargă în această direcție. Acum, Uh, doamna Drake, aș vrea să-mi spuneți dacă eventual la comisie există măsuri concrete pentru a susține IMM-urile, mai precis în acele țări care au fost foarte afectate de criza economică. Evident, e vorba de țările din Sud, în care se aplică politici de austeritate, aș spune aproape barbară, și în fiecare zi IMM-urile sunt pur și simplu obligate să dea faliment și să-și închidă ușile și sunt obligate să trimită oamenii în șomaj. Atunci, care este răspunsul nostru? În așa fel încât să putem să reducem la minim impactul negativ pe care îl are criza și pentru să reducem și la minim și impactul negativ pe care le au uh, concernele și multinaționale, întreprinderile foarte mari asupra acestor IMM-uri. Pentru că de multe ori, în momentul în care vorbim despre IMM-uri, vorbim de fapt de întreprinderi care sunt mai importante și uh, uh, decât micro-întreprinderile. Micro-întreprinderile nici nu au acces la finanțare. Și apoi o altă întrebare, tot către doamna Drake. Ați vorbit despre fondurile pentru investiții strategice. 75% fiind contribuția Uniunii Europene la acest fond cu începere din 2012, noi deja am început să discutăm despre ajutoare publice, ajutoare de stat. Așa că acum a venit momentul să vedem exact cum anume statul, Uniunea Europeană pot participa la finanțarea IMM-urilor. Fără această finanțare este imposibil ca IMM-urile să poată depăși momentul de criză și să facă fața acestuia. Doamnă președinte, da, e nevoie și de inovare. Doamna Griffin, mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit despre o strategie de tip cluster pentru creștere și cum ne putem asigura faptul că uh, acest proces va fi cuprins în noua strategie pentru creștere. Nevoia de micro-întreprinderi, așa cum spunea Patricia, există uh, o nevoie de întreprinderi la nivel micro, la nivel de IMM-uri, dar mici. În Irlanda e nevoie de ele și trebuie să ne asigurăm că posibilitățile de finanțare, de sprijin, de training, de formare, de învățare de-a lungul vieții există în așa fel încât să putem menține aceste micro-business-uri. Pentru că asta se poate face prin reducerea nivelului de povară administrativă și Trebuie să ne asigurăm că această creștere de tip cluster poate fi asigurată și că vom putea asigura și finanțarea necesară. Eu plec de la fondurile structurale și avem multe de învățat de acolo. Există o industrie creativă în acest sens, spre exemplu în Liverpool, în Manchester, uh, industrie care a fost foarte inovatoare, care s-a organizat în aceste clastere și care a putut pune la punct proiecte cu o adevărată strategie. Și sunt absolut de, cu de acord cu colegii mei în ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta reprezintă deocamdată o problemă care duce și la uh, complicații ulterioare. Și, în final, aș dori să știu care ar fi politicile noastre industriale și economice. Pentru că, cu siguranță, în Regatul Unit, în continuare, după părerea mea, domnule președinte, avem un neajuns, un vid în ceea ce privește egalitatea de gen, egalitatea etnică în domeniul antreprenoriatului. Care sunt intențiile dumneavoastră? Ce putem face pentru a pune capăt acestui uh, neajuns, acestui lips, în așa fel încât să putem garanta egalitate pentru toți? Thank you very much. Um, Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Cali, nu știu, poate un alt punct de vedere în ceea ce privește IMM-urile din Irlanda. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, Joanei și Patricii pentru prezentările lor, spune domnul Kelly. Cred că, de fapt, aceste prezentări se completează, pentru că Joana a vorbit care sunt intențiile pe plan uh, european, iar Patricia a vorbit despre realitate efectivă pe teren. În primul rând, prima problemă menționată și de Patricia este după cum urmează. În Irlanda avem o anumită uh, legislație pentru aceste IMM-uri, însă cred că ar trebui să țintim mai bine categoriile pe care le vizăm, când vine vorba de legea, legile companiilor. Pentru că poate că nu uh, reflectează pe teren 99% dintre firmele noastre sunt IMM-uri și de fapt legislația nu reflectă asta. Apoi, programul COSME e plin de bune intenții. Patricia a vorbit despre faptul că în, în uh, Irlanda acest lucru se și vede, însă mă gândesc că poate nu se fac suficiente eforturi pe teren pentru a ajuta imemorile care chiar au uh, dificultăți în acest moment și apoi problema cunoștințelor, deprinderilor, cum uh, să ne asigurăm că angajații care sunt cuprinși și angajații în aceste IMM-uri chiar au uh, cunoștințele care li se cer, cum să existe această corelare între nevoi și cerere și uh, deprinderi. Domnul Borelli, mulțumesc, domnule președinte. Mm, mi-e greu să mă gândesc la IMM-uri în Europa, pe piața unică, în condițiile în care, în continuare, există o mare presiune fiscală în statele membre. Uh, și în, uh, în anumite state membre se acționează această pârghie a fiscalității pentru a atrige, atrage companii și firme care altfel nu ar veni în aceste țări. Se aduce în Irlanda chiar uh, și-a făcut din asta o adevărată politică sistematică. Nu cred că Uniunea Europeană trebuie neapărat uh, să intre în domeniul fiscalității în statele membre nu aici trebuie să acționeze politica europeană, după părerea mea. Mulțumesc foarte mult. Urmează. Doamna uh, Sander. Da, domnule președinte, un comentariu și o întrebare. În primul rând, aș dori să uh, salut eforturile făcute și bunele intenții uh, exprimate, din păcate, atunci când întâlniți și vorbiți cu aceste companii, uh, este clar că aceste intenții nu prea sunt vizibile sau, în fine, nu sunt resimțite de, de aceste firme care au mari dificultăți chiar și astăzi. Uh, în primul rând, dificultății ce privește informare. Avem site-uri internet foarte bine, dar sunt în limba engleză. Apoi tot așa, dificultăți pentru a intra în dialog cu cine trebuie, pentru a cere credit unde trebuie, pentru a intra în contact cu Camera de Comerț sau alte structuri care uh, dețin informații privitoare la proiecte, pentru a face dosarul proiectului și uh, aplicației și tot acest proces este foarte lung, costisitor pentru firme. Și atunci, comentariul meu este următorul. Tot acest exercițiu este foarte, foarte dificil în continuare pentru IMM-uri, mă refer la accesarea de fonduri, în ciuda bunelor intenții. Apoi o întrebare către doamna Drake. A vorbit, ați vorbit despre o rată de reînnoire, de renaștere a întreprinderilor în contextul Europa 2020 Mă refer la faptul că tot mai multe întreprinderi noi sunt, sunt primo accedant sau primo beneficiari în aceste programe. Depinde în COSME. Dar dacă este să vină să, vină să facă, să depună o aplicație și dacă nu au avut sorți de izbândă, sunt uh, ele cumva încurajate să încerce din nou? Urmează colegul Marșca. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cu, uh, pre... Am fost în Irlanda cu puțin timp înainte de criză și eram pe vremea aceea uh, raportor al Parlamentului European pentru bugetul european. Ne-am dat seama în perioada respectivă că la un moment dat bula imobiliară trebuie să se spulbere. Am fost foarte, foarte încântat că iată, sunt foarte, foarte încântat că iată Irlanda își revine încet, dar sigur și mi se pare că atitudinea companiilor irlandeze este una pozitivă. Sunt de acord cu domnul Rübich când spune că e important ca la finele exercițiului financiar compania să aibă o venituri, să aibă profit. De asemenea, lichiditățile sunt foarte importante pentru, copii, pentru companii. Tocmai de aceea vreau să vă întreb următoarele. Uh, Uh, în urmă cu câteva luni, Parlamentul European și Consiliul European au decis că e important ca în decurs de 30 de zile uh, companiile să-și achite facturile. Asta, din păcate, nu se întâmplă și în realitate și tocmai de aceea, iată întrebarea mea. Doar 4% dintre companiile uh, irlandeze au în momentul de față finanțele necesare pentru a se asigura că aceste facturi sunt într-adevăr uh, achitate. Uh, cum considerați că situația s-ar putea îmbunătăți? Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, vreau să le mulțumesc celor două vorbitoare. Vreau să-i mulțumesc în special doamnei Drake, care are sau va avea în curând uh, o mare, mare responsabilitate. Știm cu toții că e important ca IMM-urile să fie sprijinite, ele reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, două treimi din angajații europeni lucrează la IMM-uri și de asemenea 80% dintre, dintre taxele achitate provin din partea IMM-urilor. Și uh, iată, aceasta este situația cu care ne confruntăm în momentul de față și tocmai de aceea, după cum spuneați și dumneavoastră, dumneavoastră, doamna Drake, trebuie să ne asigurăm că în, în deciziile noastre politice le ajută pe companii să-și îmbunătățească situația sau competitivitatea. E important, după cum se spunea, că ca IMM-urile să aibă la nivel, la finele exercițiului financiar profit, dar pentru că ca lucrul acesta să se întâmple e nevoie de o scădere a birocrației și uh, știm că birocrația este imensă la nivel european în momentul de față, deci trebuie să facem în așa fel încât această provoară uh, birocratică să scadă, iar în acest acest sens, trebuie tocmai ca dumneavoastră uh, să acționați. Și asta cât mai curând cu putință. Și când vorbesc despre scăderea poverii, poverii administrative, birocrației, mă gândesc la, de asemenea la scăderea birocrației comerciale și de asemenea la accesul rapid la finanțare. Și în acest context, dați-mi voie să vă întreb dacă modelul francez despre care se vorbea este un model demn de a fi preluat de către, de către Comisia Europeană ca recomandare pentru toate statele membre. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, vorbeați despre clustere. În Austria există o serie de experiență în domeniul clusterelor și poate că modelul uh, austriac ar putea fi preluat la nivel european. Ce părere aveți? Vă mulțumesc, domnul Martel. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să spun că mă bucur că punem accentul pe IMM-uri, pe rolul lor în Europa, însă totuși am auzit aici niște remarci uh, puțin ciudate pentru mine, pentru că, pentru că dacă pentru creștere trebuie să reducem uh, impozitele, taxele și drepturile uh, cetățenilor, lucrătorilor, mie nu mi se pare că este o idee prea bună și uh, nu facem decât să dăm apă la moară extremiștilor, deci să fim atenți la astfel de declarații. Ați vorbit apoi despre finanțarea sau apel, uh, accesul la credite pentru IMM-uri și pentru întreprinderi foarte mici, însă să nu uităm rolul băncilor aici. Nu știu ce se întâmplă în Irlanda sau în alte părți, dar în Franța, ele, aceste bănci au făcut un joc murdar, nu au dat deloc curs cererilor, uneori disperate ale firmelor mici, și au dat faliment aceste firme. Din potrivă, au uh, uh dat tot felul de uh, bani marilor companii și uh, au și jucat un, uh, un rol, uh, un joc murdar în sensul că plățile decalate la 60 sau 80 de zile, uh, bani luați de la imameuri, au permis finanțarea marilor companii și acest tip de, de, de, de plată a dus la uh, falimentarea multor firme mici și foarte mici în ce privește uh, aceste clustere pentru IMM-uri și foarte mici întreprinderi, mi se pare o idee excelentă, dar despre ce e vorba? Ne puteți da mai multe detalii? Ideea este bună, cred că ar trebui mai multe detalii aici. E bine, în general, să promovăm bunele practici. De pildă, în nordul Italiei are loc uh, sau s-a propus această idee de a mutualiza o serie de mijloace chiar și platforme de comercializare pentru IMM-uri, pentru că asta permite, nu-i așa, un efect uh, de multiplu sau de factor multiplicator și încă o impo uh, parte importantă, accesul la formare, training pentru aceste mici, foarte mici întreprinderi care de multe ori săracii angajați la aceste mici întreprinderi nu au niciodată acces la formare. Mulțumesc foarte mult, domnul Maragal, și apoi îi dau cuvântul doamnelor. Mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. Vreau să mulțumesc pentru aceste prezentări. Eu aș dori doar să fac o trimitere foarte pe scurt la situația noastră din Spania, din Catalonia mai ales, Uh, care are o situație uh, de antreprenoriat destul de specifică. Eu cred că ea corespunde cu o parte din discursul dumneavoastră, dar nu în întregime. E clar că există diferențieri la nivel fiscal pentru fiecare sector, e clar, pentru întreprinderi mari, mijlocii și mici. Și există trei elemente care duc la această diferențiere. Accesul la finanțare, costurile energetice și faptul că e situație de criză. Și de aceea, diferența între sectoarele noastre de activitate și din alte țări e o diferență de, care se multiplică ori doi. Și nu e vorba de armonizare, nu știu dacă ăsta este rolul Europei, Însă aș vrea să știu care este și părerea noastră. Evident că există și o răspundere la nivel regional, local, național, dar în același timp există, cred eu, și loc și de mai bine în care Europa poate interveni. Aici nu știu dacă mai putem vorbi de întreprinderi, uh, IMM-uri ca atare, așa cum le înțelegem noi în mod tradițional, ci mai degrabă ar trebui să vorbim despre întreprinderi mici, micro-întreprinderi, să avem o, o abordare specifică pentru acestea și să ținem seama de dimensiunile lor. Apoi, o altă întrebare foarte specifică. Eu cred că trebuie să investim în formare profesională și interconectare între centrele de cercetare și formarea aceasta profesională, în așa fel încât să ținem seama de problemele specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii. Nu există deocamdată acest tip de comunicare uh, din cauza tocmai a lipsei de mijloace, din cauza uh, dimensiunii reduse a acestor întreprinderi și cred eu că ar fi bine să actualizăm uh, programele de formare, apoi planurile de investiții, v-ați referit și la ele și cred că da, așa cum sunt ele deocamdată redactate, merg în direcția potrivită. Însă trebuie să mai vedem și proporțiile. Trebuie să vedem dacă într-adevăr vom privilegia întreprinderile mici și mijlocii, pentru că deocamdată fondurile în acest sens sunt destul de insuficiente. Și cred că putem opera anumite modificări nu numai în aceste planuri de finanțare, ci și întreaga noastră politică de abordare a IMM-urilor, în așa fel încât să acordăm cât mai multe stimulente și cât mai multe programe de formare, tocmai în atenția specifică a acestor întreprinderi mici și mijlocii. Mulțumesc foarte mult colegilor. Îi dau cuvântul doamnei uh, Drake, care are origini malteze, a trecut pe la colegiul de la Bruges și a fost și reprezentanta delegației din Malta, cunoaște bine situația din uh, Malta, dar și de la Comisie, pentru că a ocupat o serie de posturi acolo. Mulțumesc foarte mult uh, domnule președinte, și mulțumesc și deputaților care și-au arat uh, interesul pentru această situație a IMM-urilor uh, și mi s-a pus o întrebare interesantă, de fapt mai multe, legate de clastere, o idee interesantă, dar nu vreau să trec cu vederea nici uh, acele critici, critici legitime, zic eu, care au fost făcute chiar de Patricia în legătură cu instrumentele financiare și de modul în care intermediarii și instituțiile financiare în general, poate că nu sunt cei mai buni interlocutori, poate că nu înțeleg și nu ajută suficient IMM-urile care caută cu disperare fonduri și efect multiplicator. Vreau să vă spun că noi la comisie avem o abordare cât se poate de proactivă și le invităm uh, fără încetare pe acestea ca să, prin uh, Fondul European de Investiții, ele și aceste instituții financiare să se implice direct în dialogul cu IMM-urile care solicită creditare. Suntem am implicat la comisie uh, în cadrul reței uh, New, Europe, New uh, European Enterprise Network, o rețea care există de vreo 10 ani încoace, care stimulează serviciile financiare pentru firme în Europa. Avem un parteneriat în acest sens cu toate părțile interesate, cu cei care activează în domeniu. Invitația e deschisă pentru toată lumea pentru a ajuta cât mai mult pentru a consilia IMM-urile, pentru a-i ajuta pe șefii de întreprinderi, pe patroni să se prezinte la bancă cu un proiect convingător. Bineînțeles că și băncile trebuie să aibă o atitudine cinstită, echitabilă pentru a evalua așa cum trebuie uh, proiectul uh, uh IMM-urilor. Poate că uneori băncile nu au dispoziție toate capacitățile pentru a evalua cu toată corectitudinea aceste proiecte. Și vreau să vă spun și să subliniez că noi dorim să fim cât mai implicați în viitor pentru a, de ce nu, oferi noi uh, training și formare, pregătire pentru băncile și instituțiile financiare care se ocupă de aceste instrumente financiare la dispoziția membrilor să le uh, ajutăm să fie mai aproape de IMM-uri. Apoi s-a vorbit mult despre, bineînțeles, povara reglementării și de mediul legislativ la dispoziția IMM-urilor. Uh, s-a vorbit despre acele derogări și exceptări uh, dar, de fapt, nici IMM-urile nu sunt foarte încântate de a, de a fi exceptate pur și simplu de anumite obligații. Noi am făcut niște teste în acest sens și uh, vreau să vă spun că nu toate serviciile de la comisie se concentrează pe IMM-uri, încercăm să le sensibilizăm în sensul că cu toții trebuie să ne gândim care ar fi impactul unor astfel de reglementări sau, da, de ce nu, uh, exceptări de la uh, anumite obligații. Și Comisia Europeană acum câteva Uh, zile a uh, produs niște avize legate de uh, schimbările de reglementare din acest domeniu, deci pentru IMM-uri, iar avizul spune că nu avem decât să continuăm să urmăm aceste linii directoare pentru că studiul de impact este unul cât se poate de solid deci trebuie urmate aceste eh, lucruri conținute în aviz și aceste linii orientative. Deci ele există, trebuie să fie aplicate și apoi trebuie să ne eh, gândim la programul eh, REFIT, care vizează inclusiv legislația muncii, este foarte clar că o parte din legislația noastră nu mai este uh, adaptată nevoilor. Ea trebuie să fie modificată uh, nu cred că trebuie pur și simplu să scutim companiile, firmele de la respectarea legislației, ci trebuie să modificăm aceasta pentru a le ajuta. Apoi, în ce privește creșterea verde, nu uităm planul de acțiune în acest sens care a fost lansat în 2013. Pentru ce? Pentru a ajuta um, firmele, companiile mici și mijlocii să uh, intre pe piețele verzi, să economisească factura la energie și așa mai departe. Aici există dialog uh, și tot felul de platforme care îi implică pe cei din acest domeniu pentru a potența acest, uh, acest sector al uh, creșterii verzi și care ar putea foarte mult să ajute IMM-urilor. Mă refer aici la uh, folosirea chipzuită eficace a resurselor. Există un observator care a fost pus uh, pe picioare și care arată în ce măsură IMM-urile pot să economisească resurse, în ce măsură pot să intre pe aceste piețe verzi. În ceea ce privește capitalul de risc, m-aș referi încă o dată la COSME. Capitalul de risc uh, uh, nu prea, această valoare nu prea există, ea chiar lipsește cu desăvârșire pentru IMM-uri și noi în cadrul Small Business Act, în cadrul consultărilor, am uh, propus uh, ca să existe un astfel de instrument să fie uh, promovat pentru IMM-uri. Bineînțeles că oportunitățile ar exista, dar sumele la dispoziție nu sunt foarte mari, însă ele ar putea totuși să aibă un efect de pârghie foarte mare, s-a constatat în cadrul SIP 21 de miliarde de euro, efect de pârghie sau efect multiplicator care a fost obținut, aproape 30 de euro pentru un euro cheltuit, deci impactul este foarte, foarte mare. Asta avem și la Cosme. Avem reguli legate de faliment sau mai bine de insolvență care au fost modificate pentru a fi mai bine țintite către investitorii mici, privați și apoi uh, piețele de capital care pot fi accesate în anumite condiții, care înseamnă o diversificare binevenită și cred că există tot atâtea subiecte care merită să fie abordate în cadrul dialogului și a consultărilor de la SBA, Small Business Act, și până acum uh, nu am avut mare, mare feedback, dar sperăm să fie mai multe reacții Cam 70-80% din ce am făcut în cadrul Small Business Act uh, este bazat pe o proporție de respondenți, că zic așa, nu foarte mare. În ceea ce privește țările din sudul Europei, ce facem pentru ele? Avem vreun program special, vreo inițiativă specială? E bine, am avut uh, inițiativa SME, deci IMM-uri, care în sine încă este în perioada de testare și lansez un apel uh, statelor membre ca uh, la fondurile structurale banii de acolo se cheltuiască în combinație cu uh, aceste fonduri pentru IMM-uri, pentru investiții strategice. Sperăm că lucrurile vor evolua. Ceea ce privește fondul EFSI al lui Juncker, Uh, și acesta merge exact în aceeași direcție. Pentru informarea dumneavoastră vreau să vă spun că în ce privește participarea la aceste uh, programe vine, să știți, tocmai din țările din Sud, Italia și Spania. Mă refer la COSME și la SIP și acum și EFSI uh, lansează un apel la fonduri pentru uh, a avea uh, deci, aceste finanțări. Sperăm că și țările din Sud vor participa în condiție respectării pactului de creștere și stabilitate. Ce privește strategia pentru clustere care va apărea în 2016, încercăm să ne concentrăm pe deblocarea energiilor din acest sector, uh, mai ales când vine vorba de industrie, noi industrii, prin factorul regional, dar și printr-o cooperare transfrontalieră. Cred că la clustere atul principal este inovarea, care este întotdeauna adusă tocmai de regruparea acestor companii în aceste grupări, clustere. Ceea ce privește uh, deprinderile și uh, cunoștințele, am luat notă de ele în ceea ce privește um, birocrația, avem 23 de IMM-uri, nu putem să fim aproape de toate, nu putem să le implicăm pe toate. Încercăm să fim uh, totuși uh, atenți la activitatea lor și prin Small Business Act încercăm să ne apropiem mai mult de ele și există în diferite regiuni o serie de servicii, de consiliere, de uh, consulting care cumva angajate uh, uh, și obligate prin fondurile noastre sunt acolo pentru a asista IMM-urile. Acum aș da uh, cuvântul doamnei Patricia Callan, care reprezintă Asociația Filmelor Mici din Irlanda. Dânsa a primit premiul Femeia de Afacerea Anului în 2007 și a primit și alte premii și distincții și a cooperat foarte mult cu guvernul irlandez uh, ca și președinte asociației respective și de asemenea face parte din uh, uh, comitetul IMM-uri. Mulțumesc. Like Joanna, I'll sort of group the Mulțumesc. <coughs> Voi încerca să grupez pe teme întrebările adresate. Mai întâi de toate, clusterele și uh, manufactura. În momentul uh, de față trebuie să ne reîntoarcem la manufactură. Până în momentul de față am pus foarte mult accentul pe uh, servicii. Organizația pe care o reprezint face parte din IBEC, care e o organizație a tuturor companiilor. Deci, noi considerăm că e important ca uh, firmele să creeze rețele, să discute despre diferitele teme care îi afectează, pentru că mai apoi, prin organizațiile din care fac parte, aceste deziderate ale companiilor, uh, indiferent de firma lor, de, de dimensiunea lor, să ajungă până la urmă la decidenți. Uh, deci, iată, în momentul de față, în Irlanda există deja clustere în domeniul farmaceutic, în domeniul manufacturier, etc. Și e important că prin aceste clustere, practic, se promovează uh, inovarea. Bineînțeles, am, a trebuit să fie depășite probleme legate de dreptul la proprietate intelectuală, etc., dar aceste probleme au fost uh, depășite tocmai datorită clusterelor din care făceau parte aceste companii de mici sau uh, medii dimensiuni. Iată, aceasta este, aceasta este valoarea adăugată pe care o aduc, o pot aduce clusterele. Uh, vă spuneam în, uh, prezen, în prezentarea mea că antreprenorii nu sunt neapărat foarte conștienți de ceea ce se decide în favoarea lor la nivel european, dar cu siguranță ajung să, să simtă deciziile luate în favoarea lor. Și tocmai de aceea un regulament în ceea ce privește clusterele, o strategie a clusterelor ar fi uh, binevenită pentru toți. În al doilea rând, există uh, ambiții, există priorități, există angajamente în ceea ce privește îmbunătățirea calității actelor legislative. Da, declarațiile există, însă noi vrem ca aceste cuvinte să se transforme în realitate. Mediul de afaceri este de acord cu crearea de reguli, reguli care însă să îmbunătățească sau să ușureze viața antreprenorilor. Dacă regulile acestea ușurează viața antreprenorului, atunci antreprenorul va respecta regulile. Prin urmare, iată, atâta timp cât uh, toate aceste revizuiri ale actelor legislative europene vor duce într-adevăr la scăderea poverii pentru antreprenori, uh, ei bine, atâta timp cât lucrul acesta uh, se va întâmpla, atunci și antreprenorii vor respecta regulile Uh, regulile stabilite. Eu nu, nu sunt de părere că regulile trebuie să fie el, eliminate, dar unele dintre reguli sunt pur și simplu iraționale. Spre exemplu, în legea muncii din Irlanda, fiecare companie este obligată să transmită o fișă cu toate orele uh, lucrate de fiecare angajat în parte. E bine, e complet stupid pentru că toate aceste raportări ar duce la acumularea de documente peste documente care nu și-au uh, rost. rostul. În ceea ce privește achitarea facturilor companiilor, în Irlanda companiile trebuie să sunt obligate prin lege să își achite facturile în timp de 62 de zile. Uh, în Irlanda, însă, ă, statul este obligat să își achite facturile în decurs de 15 zile, la fel și băncile. Ei bine, atâta timp cât toți actorii respectă aceste reguli, atunci, ă, bineînțeles că ă, companiile mici și mijlocii pot fi ajutate. Bine, putem discuta despre uh, Uh, despre stabilirea unor reguli de uh, cât se poate declare, a unui termen de achitare de 30 de zile. Însă, e important ca acest termen să nu fie obligatoriu. Da, 30 de zile ar fi bine, dar obligativitatea ar putea fi contraproductivă. În Irlanda avem uh, multe companii mici, companii mici care ar putea fi împovărate de această obli obligativitate. E nevoie de stabilirea unor reguli de bun simț pe care toată lumea să se angajeze, să încerce a le respecta. Însă a obliga companiile să respecte asemenea reguli ar putea fi contraproductiv. Deci trebuie să luăm decizii bine uh, gândite în funcție de mediul uh, cărora le aplicăm. În ceea ce privește mecanismele de finanțare pentru formare. Ei bine, acestea sunt foarte importante, dar uh, aceste instrumente de finanțare trebuie să fie decise, să fie cristalizate, să fie, să fie gândite până la urmă de către companii, pentru că companiile sunt cele care își cunosc uh, nevoile. E, ar fi păcat ca toate uh, regulile cu privire la aplicarea acestor instrumente de finanțare să fie create la nivel național, la nivel de guvern, pentru că guvernele până la urmă sunt uh, undeva în sfera lor, o, o sferă care nu implică cunoașterea situației de pe teren. Tocmai de aceea trebuie să ținem cont uh, de ambițiile și de nevoile cu, uh, pe care cu adevărat le au companiile. În ceea ce privește eșecurile, uh, am uh, schimbat legislația națională uh, în acest sens. Am scăzut uh, de la 12 la 3 ani, practic, perioadele pe care trebuie să le de care trebuie să țină cont companiile. Dar trebuie să ținem cont și de mentalitățile naționale. Eu nu uh, eu nu cred uh, că eșecurile sunt la fel de bine primite sau la fel de bine depășite în uh, Europa, cel puțin cu siguranță nu în Irlanda, uh, precum sunt ele în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, trebuie să lucrăm împreună pentru a schimba această mentalitate, pentru a încuraja antreprenorii. Acum, în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul minorităților, noi considerăm că program, programele țintite sunt uh, încununate de succes sau pot fi încununate de succes. Pe vremea când uh, aveam o rată a șomajului mare în rândul, uh, în rândul minorităților naționale, am uh, promovat noi în, în cadrul rețelelor noastre toate aceste uh, instrumente de finanțare ale activităților antreprenoriale demarate de către minorități. Deci aceste programe pentru minorități sunt foarte, foarte bune pentru că odată utilizate de, de către sau înțelese și utilizate de către beneficiarii potențiali, ele duc la creștere economică și la, creș- la creare de locuri de muncă. Bunele exemple uh, într-adevăr, sunt foarte importante, dar, pe de altă parte, e greu uh, de comunicat aceste bun, bune practici la nivelul micilor companii. Și tocmai de aceea cred că Comisia Europeană are multe de făcut în acest sens. Site-urile sunt importante, însă, de asemenea, Trebuie să îmbunătățim uh, site-urile deja existente și, de asemenea, să creăm altele mai bune. Ceea ce privește politica fiscală, fiscală, se vorbește mult despre Irlanda, dar să nu uităm că există multe alte state europene care oferă condiții fiscale mult mai avantajoase companiilor mari decât Irlanda. Din perspectiva unei companii mici, uh, pot să vă asigur că nu considerăm că guvernele naționale ne sprijină suficient de mult. 30% 30% uh, impozit pentru uh, antreprenori la care se adaugă, bineînțeles, și alte, alte taxe și alte procente care, bineînțeles, ne împovorează tare mult. Domnul președinte, mulțumim, vă mulțumim uh, amândurora, vă mulțumim foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră, pentru prezentările, pentru comentariile făcute și pentru răspunsurile date. The next part of our hearing, SME access to finance. Trecem la a doua parte a audierii noastre, accesul IMM-urilor la finanțare, la capital privat și și, uh, de asemenea, public. Domnul Ghi este unul dintre invitații noștri Acum, iată, Domnul Gherco ne va prezenta situația din Belgia. Am vorbit despre ce se întâmplă în sudul și în nordul, nordul Europei. Acum e momentul să vorbim despre ceea ce se întâmplă aici, în locul uh, în care ne aflăm. Invitatul nostru a a fost angajat al uh, McKinsey, și a altor uh, firme de consultanță financiară. Domnia sa este secretar general al Asociației Belgiene pentru Capitalul uh, de Risc sau a fost în, între 2007 și 2011, dar în continuare este foarte implicat în această activitate, printre altele, bineînțeles. Domnule Geldhof, aveți cuvântul. Un alt Ok, that's better. Works. Funcționează microfonul, domnule președinte, se aude? Um, first of all, I'd like to thank uh, to have the opportunity to Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru această posibilitate acordată Vesalius Biocapital, o uh, posibilitate de a lua cuvântul în fața dumneavoastră, pentru că eu cred că acest tip de capital venture capital este un partener uh, de durată uh, care însoțește IMM-urile pe măsură ce acestea se dezvoltă și cresc. Este foarte important să le ajutăm încă de la bun început, dar este foarte important de asemenea să le ajutăm și pe parcurs. Și sunt foarte încântat să constat că există din ce în ce mai multe inițiative din partea Comisiei Europene, din partea Parlamentului European, uh, față de astfel de tipuri de fonduri de capital, care încep să recunoască de altfel meritele noastre. Și cred că asta este foarte important, pentru că aceste uh, asociații de capital, venture capital, nu seamănă absolut deloc cu ceea ce se întâmplă la nivel de bănci sau la nivel de alte instituții financiare. Nu, ci reprezintă un grup de sine stătător ca atare, scopul fiind de a furniza lichidități. Atât furnizează lichidități, capitaluri către întreprinderi. Este foarte important de aceea să avem o abordare diferențiată aici, comparativ cu băncile. Și mai există un lucru pe care vreau să-l subliniez. Companiile acestea de venture capital investesc în economia reală, nu investesc în instrumente financiare, în bursă sau în uh, alte instrumente complicate pe care nimeni nu le înțelege. Nu nu investesc în instrumente care creează probleme, ci investesc în tehnologie reală, întreprinderi reale, oameni de adevăratele. Și cred că acest lucru este deosebit de important și merită să fie subliniat, pentru că face parte integrantă din procesul de creștere al întreprinderilor. O șansă suplimentară pentru viitor. Și evident, ceea ce este important reprezintă, de fapt, pârghia. Pârghia, factorul multiplicator de investiții. Și reprezintă de asemenea și programe de finanțare cu sume mici. Deci, există această posibilitate suplimentară de acces la lichidități. Și, ca și observație în introducere, aș dori să spun că e vorba de investiții pe termen lung. Cei care investesc în astfel de întreprinderi, întreprinderi, eu știu, de biotehnologie și așa mai departe, uh, cei care de-abia și-au terminat studiile la universitate, care pun la punct o moleculă cu potențial foarte mare, Uh, e clar că acestea au nevoie de timp pentru a putea dezvălui întregul potențial, a fructifica din plin întregul potențial al descoperirii respective. Deci e vorba de investiții care merg în medie între 6 și 8 ani. Deci nu e o investiție care o faci și te retragi după 2 ani. Nu. E o investiție pe termen lung. Nu vreau să vă amețesc cu cifre, doar am totuși câteva cifre. Există date suficiente pe, aceste, pe acest domeniu. Vreau să vă spun că industria aceasta, venture capital, investește în aproape 20.000 de întreprinderi europene în momentul de față. E o cifră destul de importantă. În fiecare an, noi investim în uh, peste 4.000 de întreprinderi întreprinderi de tip startup. Acestea sunt importante uh, și investiția se face încă de la bun început. Și de asemenea investim și în companii care pe parcurs s-au uh, dezvoltat. Și în fiecare an, aici e vorba doar de o medie, da? Nu uitați, o medie calculată pe ultimii șapte ani. Și cifrele se modifică. Însă, anul acesta a fost unul foarte bun, având în vedere și contextul de criză și problemele de investiții cu care ne-am confruntat în ultimii ani. Deci nivelul de investiții n-a scăzut așa de mult cum s-ar fi putut într-o perioadă de criză. Și faptul că de obicei aveam o medie de investiții de lichiditate între 9 și 10 miliarde, observăm că anul acesta a fost de 7 miliarde, în, cel puțin în 2013. Vorbim despre cifrele din 2013. Dar nu toate companiile sunt potrivite pentru acest tip de finanțare. Puteți vedea aici că mare parte din investiții, din fondurile care sunt investite în industrie, sunt investite în domeniul ticurilor și în ultimii 10 ani, aș spune 5 până la 10 ani, am încercat să investim de asemenea și în energii curate, în energii uh, durabile și ecologice. Și încercăm să avem această diversificare, să investim în acele întreprinderi care se lasează în, uh, în uh, tehnologii curate, în combustibili curați. Deci acestea reprezintă o parte din uh, portofoliul nostru de investiție, deci partea cea mai importantă. Puteți vedea, despre exemplu, că 90% din întreprinderile pe care noi le uh, finanțăm, au mai puțin de 100 de angajați cu normă întreagă. Sectorul de creștere reprezintă acele companii care sunt un pic mai mari, care ajung până la 250 de angajați cu normă întreagă. Și în final, nu facem doar o investiție inițială, ci facem o investiție pe termen lung. Dacă investim astăzi un milion într-o companie, punem deoparte alte două milioane pentru follow-up. Deci, în așa fel încât să putem susține această companie pe tot parcursul său, pentru că nu servește la nimic să investești doar un milion inițial fără nimic altceva, dacă nu ai niște bani puși deoparte pentru a interveni pe parcurs. Aceasta este politica noastră. Două aspecte pe care le-am menționat deja. Deci, aici e vorba de capital, nu e vorba de datorii. Noi nu avem datorii. Și asta ne permite să atragem fonduri pe care noi le numim soft money. Deci un acces la programe la nivel național, la nivel european, acces la uh, subzidii, acces la ajutoare, mai ales în domeniul inovării, foarte important. Uh, creșterea capacității de împrumut, de creditare și, mai mult decât atât, atragem și investitori din străinătate, din întreaga lume. Sute de companii, noi n-am investit în sute de companii, însă în portofoliul nostru am reușit să atragem investitori. De ce? Pentru că suntem europeni, pentru că am reușit să atragem investitori și din Japonia și din Statele Unite, însă pentru asta e nevoie de investitori la nivel local, care să aibă un leadership. Este singura modalitate prin care poți interesa și poți atrage și alți investitori din străinătate. Deci e nevoie mai întâi de o industrie de acest tip de venture capital la nivel local. Acum, noi v-am spus, noi nu suntem bănci, da? De obicei ce faci? Mergi la bancă și ceri un credit. Și banca ce o să facă? O să vadă dacă respectiva întreprindere este și în măsură să ramburseze împrumutul respectiv. Uh, va contacta și va vedea care e nivelul de datorii al întreprinderii respective, pentru că, evident, banca respectivă trebuie să poată să înscrie aceste sume acordate în balanța sa uh, uh, finală la sfârșitul anului și deci trebuie să știe exact care sunt activele, care sunt pasivele. Noi investim în aceste uh, companii și Știm foarte bine care este situația și posibilitatea acestor întreprinderi. Le cunoaștem, multe dintre ele le cunoaștem de 10 ani, de 20 de ani. Știm care sunt slăbiciunile, care sunt punctele forte. Și suntem o rețea de investitori profesioniști, da? Suntem în măsură să investim și să convingem oameni să investească cu noi. Plecând de la această expertiză, plecând de la aceste cunoștințe aprofundate, eu știu că nu întotdeauna uh, Uh, cei care își deschid uh, uh, capitalul și către investitori externi, um, am putea, am putea, suntem întotdeauna apreciați la justa noastră valoare, dar ceea ce încercăm noi să facem este și este datoria noastră să furnizăm competență, consiliere și să supraveghem felul în care se desfășoară toate aceste operațiuni pentru a atinge un anumit nivel de excelență. De aceea, domnule președinte, cred că e păcat și dramatic să vedem cum s-a erodat de-a lungul anilor statutul nostru al uh, uh, acestor societăți de tip venture capital. Banii sunt din ce în ce mai puțini și, evident, putem da vina pe noi înșine înainte de toate. Probabil pentru că și beneficiile scontate nu au fost la înălțimea așteptărilor. Dar, mai mult decât atât, aș putea adăuga că nici legiuitorul nu a fost de partea noastră întotdeauna. Evident, vrem protecția investițiilor, vrem un sistem financiar stabil, vrem certitudine. Asta e logic, asta se poate înțelege, nu e nicio problemă. Însă, riscurile colaterale care sunt create prin anumite reguli care pun sub semnul întrebării, spre exemplu, Solvency 2, IMIFIDS, um, și așa mai departe. Întrebarea este, până la urmă, cine își mai asumă vreun risc în societatea asta? asta. Pentru că o societate risc zero, îmi pare rău, dar așa ceva nu există. De aceea e nevoie ca anumite persoane să-și asume un anumit risc. Element important. Evident, ați putea să răspundeți, da, dar uitați, furnizați din ce ce mai multe uh, finanțare prin uh, diferite alte surse de finanțare, Banca Europeană de Investiții, eu știu, Comisia Europeană și așa mai departe. Dar e vorba de bani publici, nu? bani publici. În anumite țări, în Europa, s-a ajuns într-o situație în care anumite instituții, instituții cum ar fi anumite fonduri de finanțare sau în Franța, Banca uh, BPI, uh, pur și simplu au hotărât să aloce anumite fonduri sume către acele fonduri care sunt în măsură să financeze corect sau nu uh, anumite proiecte și întreprinderi. Dar ele sunt cele care fixează criteriile. Și eu, evident, nu sunt legiuitor, nu, nici nu vreau, n-am ambiția să fiu un, un legiuitor, însă vreau să vă propun câteva piste de gândire, să vă spun cât de necesar este să încurajăm antreprenoriatul și asumarea de risc. Tineretul În anumite țări în care am ocazia să merg des și să discut cu antreprenorii, aceștia mi se spun că de multe ori sunt considerați așa ca niște bandiți, ca niște uh, persoane care încearcă să profite de sistem. Dar noi trebuie să schimbăm această mentalitate. Trebuie ca aceste tipuri de capital să fie tratate pe picior de egalitate. Cred că noi merităm chiar un tratament mai bun decât băncile. Și un ultim aspect, Nu trebuie să ne bizuim doar pe investitorii publici. Trebuie să încurajăm crearea unui mediu investițional în care toată lumea poate să convețuiască, și anume și asiguratori, și bănci, și întreprinderi de tipul uh, venture capital tocmai pentru a avea această diversitate, pentru că dacă am reușit să facem acest lucru, asta ar reprezenta o încurajare enormă pentru uh, industrie. E vorba de sume, de bani, de capital privat care ar fi bine să fie alocat și să fie uh, investit în mod corect. Și vă mulțumesc pentru atenție, sper că n-am vorbit prea mult. Uh, mulțumesc foarte mult pentru acest uh, subiect. Uh, următorul viitor, uh, vorbitor este tot din Belgia. Reprezintă o rețea investitorilor publici uh, și el acționează în domeniul venture capital, microfinanțare, tehnologie, antreprenoriat social, în structuri non-profit, dar și cu scopuri lucrative. A acționat și în Statele Unite și este și fost jurnalist Iată, un bun comunicator a făcut și el școala Solvay de business, studiind și în Germania, dar și în Marea Britanie, la Londra. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc aici. S-au spus aici multe lucruri foarte importante. Aș adăuga câteva și domnule Buzec dimineața a spus că subiectul de, de care discutăm este de fapt eșecul unei politici europene care a fost promovată acum 20 de ani și care totuși nu și-a dus încă rudele. Uh, am lucrat pe agenda de la Lisabona care dorea Uh, să avem economia cea mai competitivă din lume. Știm bine că asta s-a saldat cu un eșec răsunător, deci uh, acum avem alte strategii în vedere, strategia 2020. Mă, sper că măcar acum să facem ceva și mă bucur că și comisia dumneavoastră ne invită pe persoane ca mine, ca și colegul meu și ceilalți invitați care reprezentăm o mare parte din producția europeană și din angajatorii europeni. Și cred că este un mijloc foarte bun uh, de a face ceva pentru IMM-uri și pentru economia europeană. Am vorbit despre accesul la finanțare pentru IMM-uri. Colegul meu a vorbit despre asta. Eu aș uh, pune accentul și pe alte aspecte. Mă refer la crowdfunding. Avem două surse uh, prin finanțarea prin bănci care creează datorii și uh, prin uh, lichidități de la, um, din, de la joint venture. Avem deci aceste două surse, dar să nu uităm ce se întâmplă cu piețele de capital în Europa. Avem uh, bursele tradiționale care nu sunt lichide, care nu, acces, nu dau acces la capital pentru IMM-uri care au un, un volum de tranzacții de până la 50 de e, eh, miliarde. Aceste piețe de capital nu pot fi accesate de către IMM-uri pentru finanțare și speranța noastră mare este acest venture capital și Ghi ne-a spus ce se poate face în acest sens. Și următorul uh, uh, instrument ar fi aceste fonduri de tip Business Angel, de aceste fonduri care vin și salvează IMM-urile care au nevoie de bani. Și dacă ne gândim la aceste două posibilități de investiții în 20.000 uh, de IMM-uri și nu știu câte este de mii, milioane de, angaj, uh, mii de angajați, ne gândim că nevoile sunt foarte, foarte mari dar investițiile sunt mult mai mici decât nevoile. Poate că maxim de investiții ar fi 10 miliarde. Nu poți să-mi fi să-mi spui că 20 de miliarde de IMM-uri în Europa pot să supraviețuiască cu 10 miliarde. Dacă credeți asta, eu pot să vă spun că sunteți naivi. Trebuie să existe o altă sursă de capital. Cineva trebuie să financeze aceste acțiuni. Dacă o bancă nu-ți dă bani uh, atunci când ai un plan de afaceri, trebuie să poți să te duci în altă parte ca și firmă. Și, de fapt, cine poate să dea acești bani? Familia, prietenii? Să ne ipotecăm cu toții finanțele pentru a deschide o afacere? Asta înseamnă să ipotechezi viitorul familiei și să și fii un candidat la faliment. S-a întâmplat asta și știm bine că mulți antreprenori o să vină și o să vă spună că înainte să facă ceva de succes a dat faliment de multe ori înainte. Deci iată de ce avem nevoie de o piață de capital transparentă unde se pot accesa fonduri. Și nu e vorba numai de investitorii instituționali aici, pentru că ei sunt foarte stricți și limitați, ci e nevoie de alte persoane care să poată să investească, investitori privați ca mine, ca dumneavoastră, care dacă au ocazia să investească în IMM-urile acelea care tocmai considerăm noi că ne aduc soluții competitive, inovatoare, sociale și pot să investesc și 1000 de euro și asta este bine. Și sincer să fiu, eu cred că oamenii înțeleg care sunt riscurile uh, implicate într-o astfel de tranzacție, lumea ia uh, împrumuturi de la bancă pentru a-și cumpăra, cumpăra o casă, deci nu cred că lumea este incompetentă, persoanele private sunt competente să, să facă investiții. Uh, acest gen de inițiative a fost uh, promovat în ultimii 5 ani mai mult decât în trecut, dar încă o dată, e vorba aici de o nevoie enormă pentru uh, IMM-uri care ar fi, ne, ar fi uh, necesară, dar în ultimii 5 ani doar 2 miliarde au fost cheltuite. Și să nu uităm că nu e vorba de bani europeni, pentru că cel mai mare investitor de capital privat este o firmă americană. Eu vorbesc aici de alte soluții, cum ar fi uh, crowdfunding și alte soluții inovatoare în care să nu uh, ne băgăm în ajutoarele de uh, stat și în alte uh, uh, um, fonduri instituționale. Pur și simplu e vorba de această finanțare spontană din sectorul privat care aduce uh, um, suficiente fonduri pentru a se susții unui fond de investiții. Dar de ce acest instrument? Pentru că este ceva foarte simplu, foarte rapid, poți să-ți faci investițiile repede și poți să profiți de alte cunoștințe din rețea, beneficiezi de rețea, de due diligence, ai o seamă de platforme pe care poți să te bazezi și aceste investiții sunt cât de cât sigure. Riscurile există, bineînțeles. Dar nu trebuie ca oamenii să-și piardă banii să fie luați drept uh, proști. Bineînțeles că riscul există, există peste tot, în sectorul bancar, în sectorul de venture capital și așa mai departe. Dar trebuie să uh, înțelegem că acest gen de finanțare poate să fie furnizat de oamenii normali de pe stradă care au o familie, care au niște bani la dispoziție pentru a face această finanțare participativă, socială și că se pot face aceste investiții la o scară mică de către investitori mici, privați, fără să treacă prin bănci și fără să se acceseze neapărat economiile de la bancă. Sunt lucruri care pot fi făcute. Nu trebuie să ne bazăm numai pe COSME sau pe Fondul Social European, care aduc uh, locuri de muncă și care oferă Uh, totuși uh, soluții, dar nu neapărat pentru firmele mici, pentru inițiativele mici, nu așa de mult ca și aceste investiții private, participative, care sunt mult mai flexibile. Avem nevoie să deschidem această piață, să creăm un forum unde se întâlnește cererea cu oferta pe această uh, piață și să se poată coopera cu băncile, cu bursele, cu fondurile de investiții, cu business angels, deci această sinergie este exact ceea ce facem noi. Încercăm să creăm astfel de structuri pentru ca să existe un efect multiplicator și să se profite de infrastructurile existente. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o bancă să uh, dea astăzi un împrumut de 100.000 de mii de euro. Câți bani înseamnă asta? Dar dacă faci asta online, rapid, este mult mai, uh, mai bine și mult mai uh, eficace. Pentru mine această formă de multifinanțare mi se pare foarte interesantă și lucrurile se mișcă. Trebuie să vedem că orice ar fi uh, revoluția digitală are loc, schimbă lumea, lucrurile se mișcă dacă vă duceți uh, și discutați cu firmele care lucrează în domeniul retail, o să vă spună ce s-a întâmplat când au apărut eBay sau Amazon. Deci n-ai cum să oprești din mișcare această mașinărie. Lucrurile se mișcă și exact aceeași revoluție are loc și în cadrul serviciilor financiare care pot fi digitalizate, puse pe internet și să dea noi forme de finanțare, cum ar fi această multifinanțare, crowdfunding. Deci, vă rog să vă gândiți la, la, la aceste aspecte, să vă gândiți la rolul pe care îl pot juca fiecare dintre cetățenii noștri, să vă gândiți atunci când aveți uh, nevoie de bani de finanțare, nu neapărat la cine dă finanțarea, ci mai ales la modul în care am putea să facem ca această finanțare să fie mai ușor de accesat, pentru că e vorba și de riscuri. Cei care investesc trebuie să fie penalizați atunci când investezi. Din potrivă, să există randament. Pentru că, bineînțeles că atunci când o firmă dă, dă faliment, există niște riscuri și trebuie să se poată recupera niște bani. Dar totul trebuie să înceapă printr-o conștientizare de copii, copii mici de la grădiniță, care pot încă de la această vârstă fragedă să înțeleagă ce înseamnă o astfel de, de, de, de finanțare, o astfel de viziune și nu trebuie să mai punem accentul pe acea viziune tradițională a dobânzii cu orice preț. Lumea s-a schimbat și acest spirit de întreprinzător trebuie să fie insuflat de la mai, cea mai uh, fragedă vârstă. Eu nu cred că statul trebuie să fie aici vectorul principal. Guvernul o să spună, da, există cofinanțare, iată. Dacă identificați uh, ceva, uh, putem să venim să cofinanțăm. Asta spune uh, statul și există niște investitori instituționali sau business angel. Asta este una, însă dacă doriți cu adevărat să stimulați IMM-urile, investiți în această multifinanțare. Vă mulțumesc foarte mult. Da, cred că aici ați vorbit într-adevăr uh, folosindu-vă de experiența practică și proprie și acum dau cuvântul domnului raportor de Bacher. Uh, mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor doi uh, vorbatori pe care îi, vorbitori pe care îi cunosc bine și care mă bucur că au venit în fața noastră astăzi pentru a ne explica importanța stimulării asumării de riscuri. Uh, ne spun practic prin asta cum anume am putea constitui acel mediu de, care, de afaceri de care au nevoie IMM-urile. Înțeleg ce spuneți despre stimularea investițiilor uh, private. Noi uh, înțelegem la rândul nostru importanța investițiilor publice, dar până la urmă trebuie să înțelegem uh, importanța mult mai mare a capitalului privat în acest context. Dați-mi voie să vă, uh, să vă adresez câteva întrebări. În momentul în care discut cu antreprenorii, ei îmi spun că sistemul bancar este sursa lor de finanțare. Asta se întâmplă și datorită faptului că antreprenorii ei înșiși nu cunosc toate posibilitățile care le stau la dispoziție. Prin urmare, iată, e nevoie de o schimbare a mentalității. Trebuie să le arătăm uh, antreprenorilor că pe lângă piața de capital, pe lângă bănci, mai pot accesa și alte surse de finanțare. Și tocmai de aceea trebuie să le transmitem informații cât se poate declare cu privire la crowdfunding, la capitalul uh, de risc, etc. etc. Ghi, vorbeai despre creșterea ecologică care devine din ce în ce mai uh, interesantă pentru capitalul de risc. Vreau să te întreb dacă aceste sectoare sectorul, industria ecologică, uh, biotehnologia, etc., devin mai, uh, mai interesante uh, și pentru capitalul de risc, pentru că acestea sunt industriile viitorului și trebuie să ne asigurăm că capitalul de risc va fi investit și aici. În același timp, crowdfunding, da, într-adevăr, o mare posibilitate, o mare soluție, dar uh, dați-mi voie să vă întreb dacă inițiativele de genul crowdfunding sunt la fel de bine remunerate precum capitalul de risc. Dau un randament la fel de mare precum capitalul de risc, pentru că în momentul de față există ideea că lucrurile n-ar sta chiar așa. Iată întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Paul Rubi. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, prezentările ne arată direcția pe care trebuie să o, să o luăm. În Comisia pentru Bugete am venit cu o propunere, de, de, cu o inițiativă de raport cu privire la Business Angels. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă îmi puteți da exemple pozitive de implicare a acestor business Angels în domeniul crowdfunding. E nevoie de bune exemple, de bune practici, dar aceste bune practici nu pot exista fără modele cât se poate de palpabile pe care să le putem, uh, pe care să le putem uh, transfera uh, e, e nevoie de informații de acestea pozitive care, practic, să stimuleze societatea. Deci aveți experiențe de acestea cât se poate de ușor cuantificabile cu privire la investiții deja făcute care au adus uh, un randament uh, mare. Și de asemenea uh, îmi puteți da exemple de reguli care să stimuleze transparența în contextul acesta al uh, crowdfunding-ului sau nu. De asemenea, trebuie să ne gândim la crearea unei prime de risc care este motivarea pe care o putem stimula prin intermediul acestui, acestei prime de risc. Uh, haideți să ne gândim cum anume îi putem comp convinge pe oameni să nu mai investească în bilete la loterie, care în uh, proporție de 99,9% nu aduc niciun fel de randament, deci să investească acești bani mai degrabă în proiecte care ar putea să aducă randament sau în cazul cărora șansele de, de obținerea unui randament ar fi mai mare. Deci, uh, vreau să vă întreb care sunt măsurile pe care considerați că politicienii le-ar putea impune pentru a promova gen genul acesta de, de investiții. Care sunt uh, inițiativele uh, axate pe asigurarea unei prime de, de risc? Eu cred că această primă de risc ne-ar putea duce înainte. Mulțumim foarte mult raportorilor. S-au pus foarte multe întrebări în uh, runda anterioară și uh, vorbitoarele noastre au răspuns la aceste întrebări. Iată, dumneavoastră mai aveți parte de încă o întrebare și după aceea vă voi da cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că întrebarea mea merge mână în mână cu cele deja adresate. Uh, Vreau să-i felicit pe oratorii noștri pentru intervențiile excelente pe care le-au avut. Dar aici vorbim despre finanțarea IMM-urilor care au un produs pe care vor să-l comercializeze. Un nou produs sau un produs mai vechi. Știm că durata de viață a produselor, ciclul de viață a produselor scade în momentul de față. Dacă companiile își doresc ca produsele lor să continue a fi uh, vândute, atunci ele sunt conștiente de faptul că aceste produse trebuie să fie inovate, trebuie să, să fie îmbunătățite și în același timp trebuie să se sprijine, uh, să se financeze uh, practic dezvoltarea de noi produse. Acest proces este foarte dificil și pentru companiile mari, eh, dar cu atât mai dificil pentru companiile mici. Prin urmare, cum ne putem eh, asigura că prin crowdfunding, dar și prin alte maniere de finanțare, sprijinim fonduri de inovare care să poată fi mai apoi folosite de către IMM-uri? Există toate aceste mecanisme care sunt adresate IMM-urilor, dar în același timp trebuie să creăm o structură de ajutorare a IMM-urilor în sensul obținerii de brevete. Cum putem face asta? Dați-mi voie să vă întreb. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Dați-mi voie să vă cer acum să răspundeți la întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. La... Mai întâi de toate, dați-mi voie dați-mi voie să vă spun că într-adevăr pe lângă sectorul bancar, există și alte uh, modalități de uh, finanțare, iar lucrul acesta trebuie să fie înțeles de toată lumea. e important să transmitem aceste uh, informații. În, în, bineînțeles, ele vor fi uh, inițial respinse de către cei care le obțin, dar încet, încet, industria, mediul se va obișnui cu ideea că există într-adevăr aceste uh, soluții alternative de finanțare și le, mor, le vor mai și uh, folosi. În ceea ce privește industria uh, ecologic, acel clean tech uh, industry. Eu nu sunt un specialist neapărat în acest uh, domeniu, dar din câte știu eu, uh, genul acesta de sector economic uh, are nevoie de foarte, foarte mulți bani, atât capital public, cât și bani, uh, cât și capital privat, uh, pentru ca sectorul să se dezvolte. Deoarece acest sector economic este unul nou, deocamdată nu se știe prea bine cum anume va evolua. Prin urmare, finanțatorii potențiali nu știu în ce măsură pot să se aștepte la un randament uh, din uh, investițiile lor, dar cu siguranță situația se va îmbunătăți pe viitor. În ceea ce privește importanța modelelor, da, într-adevăr, uh, modelele, bunele practici sunt absolut esențiale în uh, Belgia, dacă mă uit la toate rețelele de uh, finanțare participativă, acest crowdfunding, dacă mă uit la rețelele de business angels, etc., îmi dau seama că au existat o mulțime de, de obstacole, dar aceste obstacole au început încet, încet să fie depășite. Același lucru se întâmplă și în statele înve- învecinate. Dacă mă uit la investitorii noștri, bine, investitorii noștri nu sunt aceiași ca și cei care recurg la finanțarea participativă, pentru că investitorii noștri vin cu cel puțin 500 de mii de euro. Ei bine, dacă mă uit la acești investitori, îmi dau seama că e vorba despre antreprenori care înțeleg ce se întâmplă, înțeleg care e realitatea pieții, uh, realitatea economică de asemenea și sunt dispuși să își asume riscul. Cred că aceeași uh, mentalitate ar putea fi transferată și la nivelul micilor uh, uh, investitori. Trebuie să-i convingem pe oameni că, iată, își pot renunța la câteva sute de euro și pot uh, investi în uh, proiecte care pot da randament. Iar această educare poate fi făcută de la nivel național. Guvernul se poate implica în promovarea acestor uh, scheme de finanțare. De asemenea, importante sunt uh, platformele de cofinanțare. Platforme care să uh, financeze acele uh, proiecte care au fost atent evaluate și care au șanse mari de succes. Dacă vom reuși să combinăm capitalul privat cu o parte de capital public, atunci am putea obține rezultate uh, enorme. Bineînțeles, uh, produsele au un anumit uh, ciclu de viață, la fel și companiile și cred că actorii din sectorul pe care îl reprezentăm noi sunt foarte conștienți de lucrul acesta. Uh, Știm prea bine că până și companiile mari uh, ajung, ating la un moment dat un apogeu în dezvoltarea lor, iar după acest ap- apogeu urmează o perioadă de cădere, o perioadă de cădere care va fi una uh, severă, va fi una gravă, pe măsură ce, iată, uh, tehnologiile noastre se îmbunătățesc, se modernizeze. Și tocmai eh, până și companiile mari au nevoie de ajutor pentru a reuși să finanțeze noi proiecte, noi eh, produse în perioada aceasta de, de cădere. Eh, în cel mai rău caz, în cel mai bun caz, investițiile acestea trebuie să fie făcute chiar înainte de, de în perioada de apogeu. Ei, dacă companiile mari au nevoie de acest ajutor, vă dați seama, IMM-urile au nevoie de un ajutor și mai mare și tocmai pentru a le ajuta pe aceste companii trebuie să ne unim, să ne unim și să sprijinim, să finanțăm împreună uh, toate nevoile companiilor. Doar astfel vom avea o, într-adevăr o dezvoltare a IMM-urilor și de asemenea un sprijin al inovării. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul uh, Gajda. Domnul Gajda. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, există foarte, foarte mulți uh, uh tineri absolvenți de uh, uh, universități. Ei bine, majoritatea absolvenților habar n-au ce înseamnă capitalul de risc. Uh, pentru că capitalul de risc sau informațiile cu privire la această temă nu sunt uh, furnizate elevilor sau uh, studenților. Deci, iată, aici trebuie să începem. E drept, trebuie să spunem cât, uh, cât mai clar cu putință faptul că astfel de informații trebuie să fie furnizate. Există oare randament la nivel de uh, Uh, la nivel de crowdfunding, da, există, normal că există, pentru că mm, antreprenorii își doresc să folosească bine, rațional, fondurile care le sunt puse la dispoziție. Deci, iată, există de, de multe, multe ori randament, randament de care beneficiază nicii investitori. Ce fac antreprenorii? Obțin uh, finanțarea, după aceea cu finanțarea respectivă reușesc să dezvolte ideile lor uh, de afaceri și dacă ideile lor de afaceri se dovedesc a fi bune, atunci există un randament. Dar mai avem și alte tipuri de finanțare, de aceasta, de multifinanțare. Ce facem noi de crowdfunding, adică ce facem? Uh, participăm la capitalul companiilor investim direct în crearea companiilor. Ei bine, în condițiile în care se, se recurge la acest tip de finanțare, atunci vă dați seama că investitorii sunt direct implicați în luarea deciziilor și uh, fiind direct implicați pot să îi tragă de mânecă pe directori uh, și pe cei care, care au venit cu ideea, practic, pentru a le cere să, să meargă mai bine, să aibă o mai bună abordare, să fie mai rațional. E bine, genul acesta de finanțare chiar uh, uh funcționează. Există o serie de companii, o serie de produse care sunt astfel finanțate. Iată, există o mulțime de posibilități, o mul mulțime de soluții. Uh, până și uh, autoritățile locale recurg la crowdfunding, în Parisul, spre exemplu. Deci, Există această posibilitate de finanțare, este folosită deja, dar ea trebuie să fie uh, promovată și, uh, și mai mult. Uh, și uh, acești business angels folosesc metoda aceasta de finanțare, dar o fac într-o manieră mai puțin transparentă. Ne-am întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanții ai rețelei Business Angels la nivel european și cu alți actori în care le-am explicat cât de importantă este transparența și cât de importantă este promovarea. Deci ne-am, uh, ne-am întâlnit deja cu o serie de, de actori uh, de actori în acest uh, sector. Din păcate, n-am avut parte de reprezentanții Comisiei sau Parlamentului European la întâlnirea noastră, dar noi între noi ne întâlnim. În ceea ce privește stimulentele pentru micii investitori, uh, Micii investitori uh, își doresc fie un randament, fie să schimbe lumea și de cele mai multe ori sunt așa ambivalenți, uh, oscilează între cele două, uh, între cele două ambiții. Există investitori care nu își doresc neapărat randament, și to- însă și tocmai de aceea trebuie să schimbăm și noi um, maniera în care pre- îi percepem pe investitori. Nu toți investitorii își doresc neapărat uh, randament ci, și profit, ci își doresc uh, de asemenea să, să schimbe lumea și în acest sens uh, stimulentele fiscale par, poate că nu sunt uh, cele mai importante. În ceea ce privește gestionarea finanțării, Uh, IMM-urile, într-adevăr, trebuie să dedice foarte, foarte mult timp uh, gestionării finanțării obținute fie de, din sectorul bancar, fie de la um, fondurile de investiții de capital de risc, dar același uh, timp, aceleași eforturi trebuie să fie, să fie investite de micii um, antreprenori și în cazul platformele de multifinanțare. Da, deci efortul este mare, însă până la urmă, prin eforturile acestea se pot obține, se pot obține investițiile necesare sau fondurile, banii necesari pentru demararea de noi activități economice, lansarea de noi produse, etc. fondurile publice de susținere. Da, într-adevăr, sunt de părere că guvernele trebuie să facă ceva. Am văzut uh, Banca de Afaceri din uh, Regatul Unit, care are vreo 30 de milioane de lire sterline alocate finanțării uh, Uh, platformelor de multifinanțare. Ei bine, e un pas înainte, e un pas înainte pe care la nivel național uh, l-a făcut uh, Regatul Unit. Iată, e o idee foarte bună, guvernul face o, o investiție și mai apoi piața decide în ce anume banii respectiv vor fi investiți. Bine, acum uh, nu toate companiile pot obține finanțare uh, din aceste uh, din aceste direcții alternative, pentru că există problema drepturilor la proprietate intelectuală, care nu sunt neapărat clar conturate în contextul acesta al crowdfunding-ului majoritatea ideilor care au fost uh, promovate la nivel de istorie umană, istorie economică, până la urmă n-au fost apărate de, de drepturile la proprietate intelectuală. Spre exemplu, pentru uh, roată nu a existat un brevet. Iată de ce consider că poate unele idei, unele invenții nu trebuie neapărat să fie protejate. Și tocmai de aceea platformele acestea pot fi folosite. Deci unele idei nu trebuie neapărat să fie protejate și, to- uh, și ar putea fi finanțate prin aceste platforme ale noastre. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră, pentru prezentări și acum pentru că am și eu răspunderea de a redacta concluziile ședinței de aseară, uh, întâlnirea dintre cei 28 de comisari și cei 22 de președinți de comisii parlamentare, ca și președintele acestei ședințe, aș dori să o rog pe prima vicepreședinte să mă înlocuiască la președinție, doamna Patricia Toia. Și asume dânsa președinția pentru cea de-a doua parte a ședinței. Bine, continuăm, continuăm questo eh, interesante... Doamna președinte, bun, vom continua această audiere deosebit de interesantă. Și vom aborda acum cea de-a treia parte a acestei audieri cu aspecte deosebit de interesante. Partea financiară și cea mai bună posibilitate de a fructifica potențialul pe care îl reprezintă IMM-urile inovatoare, care au o abordare inovatoare. Ideea fiind să desferecăm acest potențial și să-l fructificăm pe deplin în cadrul Uniunii Europene. Mai întâi va lua cuvântul domnul Vasconcelos, director executiv uh, Startup Lisboa, care ne va face o prezentare timp de 10 minute. Good morning. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, Mr. Uh, thank you for, uh, for this invitation. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru această invitație. Startup Lisboa este o asociație privată fără scop lucrativ, a cărui obiectiv principal este să susținem tinerile întreprinderi, startup-urile din Lisabona. Noi funcționăm deja de trei ani de zile și în parte încercăm să îndeplinim un rol de incubator și un rol de accelerator. Avem trei sedii, trei clădiri în partea veche a orașului, avem și o activitate de mentor și, de asemenea, oferim și acces la finanțare. Noi, ceea ce ne dorim este să încurajăm startup-urile și să le permitem să-și găsească investitori și clienți. Am început în februarie 2012 această activitate și am primit cam 3.000 de dosare de atunci și până în prezent. Aceste dosare vin din lumea întreagă. din cele 28 de state membre mai ales. Și printre aceste 3000 de dosare am ales 190, dacă nu așa, 200 de dosare. Le-am selecționat. Avem 70 de întreprinderi care sunt permanent reprezentate în clădirile noastre și întreprinderile acestea, în principiu, uh, ni se alătură timp de un an de zile. Întreprinderile despre care discutăm la început erau de fapt întreprinderi exclusiv din domeniul economiei digitale, din domeniul internetului, din domeniul tehnologiilor, al comerțului electronic, al software-urilor. Dar, pe parcurs, faptul că noi am reușit și am uh, deschis încă o clădire, am pus la dispoziția lor încă o nouă clădire, am reușit să atragem și întreprinderi din domeniul comerțului, din domeniul turismului și din domeniul hardware. Am reușit să ajutăm uh, tinere întreprinderi să pună la punct anumite prototipuri pentru anumite produse. Avem o sală în acest sens. Și susținem cam 200 de întreprinderi, spuneam, care au creat peste 650 de locuri de muncă direct în Lisabona. Și asta în ciuda crizei economice care a fost deosebit de puternică la noi. Avem în jur de 70 de mentori Uh, pentru că noi punem la dispoziție aceste, aceste localuri, aceste săli gratis, fără chirie. Și mare parte dintre acești uh, consilieri sunt de fapt șefi de întreprindere, sunt de fapt patroni, sunt oameni care au experiență și care însoțesc în demersul lor aceste noi tinere întreprinderi și care devin pe parcurs chiar primii investitori în aceste întreprinderi sau poate chiar primii clienți. Și printre acești mentori avem administratori, avem persoane care uh, sunt în consilii de administrație în întreprinderi și, evident, crearea noilor locuri de muncă în întreprindere reprezintă o prioritate la noi în Portugalia. Pentru că Portugalia a avut mult de suferit de pe urma crizei și avem un șomaj foarte ridicat. Și deci ne-am bucurat de sprijinul marilor întreprinderi portugheze, sprijin din partea guvernului, sprijin din partea presei. Uh, și din partea municipalității. Uh, primarul Lisabon a participat de asemenea la activitatea noastră, s-a implicat și a încercat să încurajeze uh, uh aceste activități. În uh, rândul membrilor fondatori avem 30 de întreprinderi, cum ar fi, spre exemplu, KPMG, Microsoft și așa mai departe, întreprinderi serioase. Am putut să cooptăm antreprenori din 28 de state membre care cunosc foarte bine aceste piețe, fiecare în, sta, în țara lui de origine. Și astfel, Startup Lisboa demonstrează că putem ne bizuim pe un întreg sistem. Întreprinderile în sectoarele pe care noi le susținem, deci aceste întreprinderi, nu se dezvoltă alături de sursele de inovare, ci se dezvoltă împreună cu clienților și cu investitorii lor. Și există multe, multe întreprinderi care s-au născut în Boston, spre exemplu în Statele Unite, și care vin și se dezvoltă și fac cercetare și inovare și care încearcă să pună la punct o economie a cunoaștere în rândul universităților. De aceea este absolut uh, esențial să trecem la o etapă nouă, să investim, să mizăm resurse pe dezvoltarea acestor idei, pentru că cercetarea trebuie să ducă la produse concrete, produse concrete care vor genera creștere, care vor genera locuri de muncă. În Portugalia, universitățile nu sunt sursă de creare de întreprinderi, mai ales universitățile tehnice. Inginerii care sunt pregătiți, formați în Portugalia, își găsesc un loc de muncă în Europa Centrală și în Europa de Nord. De multe ori, inginerii din Portugalia primesc un salar lunar superior uh, comparativ cu cel al părinților lor. Și având în vedere rata șomajului, e foarte greu să-l convingi pe un tânăr să devină antreprenor și să-și creeze propria sa întreprindere. Însă cel care are deja prin natura sa vocație de antreprenor, oricum va deveni antreprenor. Și media de vârstă e 28 de ani. Și la vârsta asta mulți au avut deja oarecare experiență profesională și e clar că uh, în domeniul băncilor, în domeniul, uh, în domeniul uh, industrial și până la urmă tinerii aceștia hotărăsc să își creeze propria lor întreprindere și de multe ori, la un moment dat în viața lor, tinerii aceștia se lansează pe propria lor cale. Și ne-am dat seama că de multe ori ideile uh, s-au tradus în start-up-uri, în întreprinderi noi. Dar, în continuare, e nevoie și de o colaborare cu lumea academică, cu lumea universitară. Lumea universitară poate fi un incubator de idei, dar nu devine întreprindere, pentru că pentru a deveni o întreprindere trebuie să ai o deschidere către exterior, trebuie să fii în contact cu țesutul, aș spune, uh, antreprenorial din regiunea respectivă. Trebuie să te înscrii într-un program, într-un context, un program academic, într-un context uh, de experiență. Trebuie să ai experiență ca și șef de întreprindere. Deci trebuie să avem aceste ecosisteme asemănătoare cu cele pe care le-am creat noi la uh, Lisabona și care a primit și un premiu premiul regiunii cele mai antreprenoriale. Noi, deja de trei ani de zile, am pus la punct și am dezvoltat o rețea. O rețea, adevărate incubatoare de întreprinderi. Și astfel am reușit să dovedim cât de important este rolul municipalităților, al administrațiilor locale, regionale, mai ales în lumea aceasta întreprinderilor digitale, care de multe ori sunt întreprinderi, aș spune, urbane. Deci e clar că această luptă pe care noi o purtăm, o ducem, este concentrată în orașe și în acest sens municipalitățile au un rol de îndeplinit. Dar mai mult decât atât, trebuie să încurajăm și să promovăm la maxim participarea marilor întreprinderi. Să le cooptăm, pentru că startup-urile tehnologice nu sunt doar întreprinderi de viitor, ci reprezintă de asemenea și o sursă de inovație. Uh, deci, întreprinderile europene deja consacrate trebuie să descopere care este această inovație care vine din partea startup-urilor, pentru că aceasta poate fi tot atât de bună și de rentabilă precum cea care apare în sânul întreprinderilor foarte mari. Spre exemplu, Volkswagen a lansat o, o, o astfel de inițiativă în Silicon Valley și a fost una de succes și un startup din Lisabona a reușit astfel să coopereze, să conlucreze cu Volkswagen. Deci, de aceea noi trebuie să promovăm, să cultivăm spiritul antreprenorial, pentru că aceasta nu e așa o calitate magică uh, de multe ori e nevoie de mai multe tentative, mai multe idei până când una reușește și ajunge la un rezultat. Deci, o întreprindere poate să eșueze, însă antreprenorul, calitatea sa principală, de fapt, care este? Este perseverența. Faptul că își dorește să creeze o activitate. De aceea, statele membre trebuie să creeze un mediu de afaceri care să permită acestor, acestor aventurieri să se lanseze și să îi încurajăm. Deci noi trebuie să avem acest spirit de susținere. Pentru că întreprinderile care există la nivel global au răspunderi de mediu, au răspunderi sociale, trebuie să mizeze pe tehnologie pentru a putea genera creștere. Și o astfel de societate are nevoie de o administrație transparentă. Uh, de o administrație care să fie cât mai simplificată și cât mai transparentă și pentru că tinerii, tinerii aceștia antreprenori sunt cei care sunt responsabili de crearea a 50% din noile locuri de muncă. Întreprinderile create între 2008 și 2012 uh, ne-au demonstrat că 40% din locurile de muncă create, ele sunt cele care le-au creat. Deci, toate aceste politici publice trebuie să facă față acestei noi provocări, să susțină și să însoțească, să încurajeze aceste noi start-up-uri, aceste noi întreprinderi. A, luna trecută, una dintre întreprinderile noastre a reușit și a câștigat un concurs în Dublin. O, concursul uh, tânără întreprindere un tânăr portughez, un student portughez susținut de un startup din Portugalia, deci a reușit și a câștigat un concurs. Idee preluată în Silicon Valley. Deci, uh, rolul nostru de zi cu zi este să facilităm viața acestor startup-uri, să le ajutăm să se dezvolte, în Europa și să devină pe parcurs întreprinderi mari. A signor Vasconcelos, eu ora diamo la parola. Mulțumesc, domnule Vasconcelos, îi dăm uh, cuvântul domnului uh, Oliver Fromm de la Unicas Transfer și vreau să spun că a fost reamintit rolul universităților, dar și constrângerile cu care se confruntă acestea, pentru că uneori universitățile poate că chiar sunt o frână în, ca, în calea inovației. Eu uh, sunt uh, fostă profesoară universitară și eu despre ce vorbesc. Vă rog frumos. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder, vielen Dank für die Möglichkeit. Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc uh, tuturor că, uh, iată, îmi dați o oportunitatea de a vă prezenta astăzi proiectele Universității din Kassel. Anul trecut, Universitatea Kassel a fost desemnată de guvernul german ca fiind uh, una dintre cele trei universități uh, germane care promovează, într-adevăr, antreprenoriatul. Și vreau să vă prezint structurile și măsurile pe care le-am pus noi în aplicare și pe care le considerăm a fi uh, benefice pentru viitorul mediului antreprenorial uh, la nivel european. Vreau să vă spun într-o primă parte cum anume poate fi sprijinit uh, antreprenoriatul încă din universități și în a doua uh, parte vă voi prezenta măsurile necesare din punctul nostru de vedere. Ei bine, în societatea noastră apar uh, noi companii, fie prin modele de afaceri uh, foarte interesante, fie prin produse inovatoare. Și toate acestea au o bază acad- ad- academică, fie pentru că produsele sunt uh, rezultatele cercetării universitare, fie pentru că antreprenorii sunt uh, sprijiniți încă în ambițiile lor, încă din universități. Iată, uh, Universitățile reprezintă o pârghie esențială pentru uh, înființarea pe, viitoare a, pe viitor a mai multor IMM-uri. promovarea antreprenoriatului, a întemeierii de uh, companii, trebuie să fie o ambiție strategică a tuturor universităților. Universitățile, pe lângă ambițiile lor uh, originale, trebuie să pună accent și pe promovarea antreprenoriatului. Universitățile și-au dat seama de uh, importanța sublinierii acestei uh, ambiții și au uh, constatat de asemenea că nu există niciun fel de prăpastie între educație și uh, și uh, promovarea antreprenoriatului. Noi în casă ne-am dat seama că universitățile pot forma un fel de biotop care să atragă practic uh, ideile noi, uh, ideile de afaceri noi și produsele noi și că acestea din urmă pot fi sprijinite practic prin activitatea academică. E important ca cultura universitare să se, schimbă, să se schimbe. Și în această nouă cultură universitară trebuie să intre și ideea de promovare a antreprenoriatului. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că profesorul trebuie să își înființeze propria sa companie, ci trebuie ca profesorul să încurajeze pe studenții săi care vin cu idei noi. Universitățile, din punctul meu de vedere, trebuie să își dovedească și în această manieră importanța pe care o au la nivel societal. Nu degeaba sunt finanțate universitățile. Ele trebuie să aducă chiar mai multe rezultate decât aduc în momentul de față. Și, de asemenea, rezultatele cercetării, care uh, este inerentă activității academice, trebuie să fie cumva transformate în realitate. în Castle, la Universitatea din Castle, promovăm în, la toate nivelurile ideea de antreprenoriat. De asemenea, promovăm gândirea antreprenorială și gândirea antreprenorială înseamnă, practic, sprijinirea și stimularea uh, studenților uh, de a crea noi idei, de a crea noi modele pe care mai apoi să le pună și în practică. Această gândire antreprenorială nu este neapărat uh, importantă doar pentru sectorul, pentru întemeierea de companii proprii, ci această gândire poate fi foarte importantă și pentru activitatea absolventului într-o companie deja uh, creată. Ei bine, iată, gândirea antreprenorială ne-am dat seama că este foarte importantă și, în plus, uh, ne-am dat seama că ea se bucură de foarte multă uh, de foarte multe interes din uh, partea studenților. Studenții îmbrățișează ideea și o acceptă din ce în ce mai bine. În momentul în care abordăm într-o manieră rațională ideea aceasta a gândirii antreprenoriale și a întemeierilor de, întemeierii de noi companii, uh, putem să obținem nivelul necesar de acceptanță din uh, rândul beneficiarilor între ghilime, între ghilimele. Dar pentru ca toate acestea să fie promovate într-adevăr, consider că universitățile în sine trebuie să se implice. Spre exemplu, uh, din punctul nostru de vedere, um, universitățile trebuie să stea în vârful incubatoarelor. Ele trebuie să conducă aceste incubatoare de afaceri. E important să nu avem terți care să vină în campus, campusurile noastre universitare și cu ideile lor, ci ei important ca universitatea să-și creeze propriile sale structuri în care să îi stimuleze pe uh, studenții activi. Dați-mi voi acum să vă spun cum anume considerăm noi că toate aceste idei pot fi uh, puse în uh, aplicare. Bineînțeles, uh, implicarea universităților uh, în uh, afaceri, în stimularea afacerilor, poate să implice riscuri. De ce? Spuneam că ideile acestea de afaceri sunt uh, rezultatul în special al activităților de cercetare academică. De multe ori însă se poate ca ideile dezvoltate în cadrul acestor activități de cercetare să fie improprii realității. Tocmai de aceea e important ca ă, tot, tot ceea ce este cercetat la nivel de universități să fie într-adevăr promovat, să se pună accent pe ă, legătura imediată cu realitatea și de asemenea să se pună accent, chiar dacă ideea este într-o fază incipientă, pe ă, crearea unui plan de afaceri. De asemenea, trebuie să explorăm nevoile pieței înainte de a veni, de a promova o idee. Asta s-a întâmplat și la Universitatea din casă, dar și la alte univers- universități. Am uh, creat concursuri pentru idei, de idei, nu concursuri de planuri de afaceri. Deci, am constituit sau am organizat aceste uh, concursuri nu neapărat pentru a promova ideile în sine, ci, uh, nu pentru a sprijini ideile în sine, ci pentru a le transmite terților, pentru a le face cunoscute opiniei publice. Și tocmai de aceea aceste concursuri sunt importante. În al doilea rând, e importantă crearea unei legături între tineri și companii și industrie. Nu vreau neapărat sau nu ne dorim neapărat o, o, un sprijin din partea industriilor, ci industriile au uh, posibilitatea, din uh, punctul nostru de vedere, de a găsi în uh, universități idei pe care le-ar putea rafina. Iată, această legătură ar putea fi în beneficiul atât al tinerilor care vin cu idei, cât și în beneficiul industriei. În casă am creat un comitet al întreprinderilor care ascultă permanent ideile tinerilor. Um, și le evaluează, iar după evaluarea ideilor s-ar putea ca tinerii să se bucure de sprijin. După aceea mai există un risc, riscul de finanțare. S-a vorbit mult uh, astăzi despre finanțare, prin urmare nu trebuie să repet eu cele spuse deja. Nu vreau decât să, sprijin, să subliniez o idee uh, menționată deja și anume uh, acea multifuncționare, acel, uh, acea finanțare participativă care este esențială pentru tineri. Cred că într-o fază incipientă această finanțare participativă este esențială. Uh, Uh, de ce? Pentru că nu doar uh, se obțin fonduri prin această metodă de finanțare, ci se fac de asemenea cunoscute ideile pe piață. Uh, multifinanțarea este folosită de către tinerii noștri pentru promovarea tocmai a ideilor. Se obțin fonduri mici, uh, Uh, care sunt mai apoi folosite de tineri pentru a-și trâmbița ideile. Noi la Universitatea din Castle am creat o platformă de, de finanțare participativă și prin această platformă am reușit să atragem uh, persoane, investitori care erau dispuși să investească în idei complet uh, incipiente, uh, abia cristalizate. Cred că sectorul public nu ar putea fi uh, dispus să facă asemenea finanțări. Prin urmare, crowdfunding-ul este esențial pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie pentru questa interes. Mulțumesc pentru această expunere atât de interesantă. Doamna Carla Van Steenberg este ultima vorbitoare, care este Chief Legal Official din uh, Belgia. Vă rog, aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult! Da, sper că funcționează. Bună ziua, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Mulțumesc mai cu seamă domnului Filip de Bacăr pentru că m-a invitat pentru a împărtăși cu dumneavoastră experiența unei companii inovatoare din Belgia. Reprezint uh, o companie înființată în 1990, Materialize și, într-adevăr, e vorba de o companie care a început așa ca un fel de inițiativă a unor prieteni de la universitate, colegi. Compania s-a dezvoltat foarte mult. Între timp, am fost listați la Nasdaq la începutul acestui an și nu mai suntem acum un IMM, dar chiar și în aceste condiții unele lucruri nu s-au schimbat deloc. În primul rând, suntem în continuare o companie mânată de spirit antreprenorial. Dorim și continuăm să dezvoltăm noi produse, să explorăm noi orizonturi și noi tehnologii. Este ceea ce facem, dorim să facem asta și pe viitor. Apoi, suntem foarte motivați de eh, tot ce înseamnă inovație tehnologică. Avem diferite proiecte la activ în diverse sectoare industriale. Aici pe ecran vedeți un uh, model de um, tipărire tridimensională care a demarat în 1900, în anii 1990 era ceva foarte util pentru experții clinici și pentru chirurgi care se antrenau pentru a-și uh, îmbunătăți capacitățile lor în aceste domenii. Am beneficiat de finanțare europeană pentru acest proiect și atunci am continuat să îmbunătățim această tehnologie, iar astăzi putem să imprimăm, să tipărim produse de acest tip care se bazează pe radiografia clasică, dar care a devenit acum tridimensională, care ajută foarte mult pentru uh, chirurgilor și care constituie, de fapt, uh, produse de implant, implanturi pentru o serie de pacienți cu o serie întreagă de patologii. Așa cum s-a spus, și înainte de a vorbi despre cercetare și dezvoltare, v-aș da un alt exemplu pe care îl vedeți pe ecran. E vorba de aparate auditive. E vorba de un prototip care în ultimii 10 ani a părăsit sectorul uh, producției clasice și s-a orientat tot mai mult către această imprimare tridimensională și noi am participat la acesta. Bun, cercetarea dezvoltarea este foarte importantă pentru noi, pentru businessul nostru și am continuat să investim în acest sens. Uh, vedeți pe ecran sumele investite, dar nu ne finanțăm, autofinanțăm complet, mare parte din fonduri vin tocmai de la proiectele europene, finanțate cu bani europeni, care ne-au uh, ajutat să avem niște realizări tehnologice de care suntem foarte mândri. Foarte pe scurt, pentru că nu am mult timp la dispoziție, puteți să vedeți cam ce înseamnă această imprimare, tipărire 3D sau tridimensională. Deci producem o serie de produse care depășesc metoda clasică de producție, merg mai departe decât aceasta. Noi adăugăm strat cu strat diferitele materiale de producție, deci avem o cu totul altă abordare decât metoda clasică de producție. Dacă doriți vreodată să intrați în acest domeniu un pic, trebuie să înțelegeți cum se petrec lucrurile, pentru că s-a auzit multe despre asta e așa cumva în vogă și oamenii cred că cumpere o mașină, o imprimantă de acest gen, apeși pe un buton și uh, obții un produs. Dar nu este adevărat. Nu așa se petrec lucrurile. Și noi spunem asta și pe plan uh, intern. Mașina o să producă numai ce îi dai tu să producă. Dacă pui ceva ce nu merge, nu o să produci niciodată un produs funcțional. Deci avem un uh, model de business în acest sector specific, așadar. Iar uh, bineînțeles că modelul acesta presupune în primul rând investirea în, uh, sau investiția în cumpărarea unor mașini care să facă acest lucru. Exact asta am făcut la început. Deci cumperi mașina, introduci materialele, produsul îl obții și îl vinzi apoi. Bun, asta este un model este un model, dar nu este și singurul, pentru că odată cu acest fenomen al digitalizării economiei, vedem uh, mult mai multe ocazii și posibilități de a folosi aceste tehnologii. De pildă, ai o platformă online unde poți să uh, îi inviți pe designeri să-și uploadeze, deci să pună pe internet designul lor și de aici uh, să-i ajut să producă produsele respective și chiar să-și lanseze noi uh, afaceri în acest sens. Și am uh, promovat astfel ideile unor designeri care la început nu produceau astfel de produse decât la scară mică pentru prieteni, pentru familie și am determinat să meargă pe scară industrială. Și sunt inițiative care pot să depășească granițele europene. Deci, ideea este ca această platformă să fie accesibilă oricui. Orice facem, fie că e vorba de domeniul medicinii, fie că e vorba de uh, business to company sau pentru industrie, cel mai important aspect este calitatea lucrului produs. Pentru că, de fapt, este de o tehnologie relativ nouă încă și așadar există niște capcane care trebuie evitate, există niște lacune ale tehnologiei care încă n-au fost rezolvate, încercăm să facem asta, lucrăm la asta, însă dincolo de acest aspect și de provocările care ne așteaptă ă, pe viitor, trebuie, orice ar fi, să ne gândim la asigurarea calității produselor pe care noi le furnizăm clienților noștri. Acum aș dori să schimb puțin tonul și subiectul și să nu mai vorbesc despre Materialize, despre compania noastră și despre tehnologiile pe care le folosește și să mă concentrez mai mult despre provo pe provocările pe care le poate întâmpina o companie ca a noastră, dar mai ales ca mm, provocări pe care le poate întâmpina un IMM, o companie din acest domeniu inovativ. Și ar fi chiar și provocări de ordin legislativ. O să număr câteva dintre acestea. Această imprimare sau tipărire în tridimensională permite imprimarea oricărui produs Uh, și chiar uh, reverse engineering, inginerie uh, inversă. Vedeți aici uh, un tip de cub numit uh, Super 8, a fost făcut și un film în acest sens. E bine, pur și simplu avem un exemplu când un inginer a văzut acest model undeva și l-a materializat, l-a produs. E bine, în acest sens, este foarte greu să se știe cum stăm cu protecția drepturilor intelectuale și încălcarea acestora. Deci asta este o mare provocare pentru companii ca a noastră. Aici vedeți pe ecran un tip de material folosit uh, pentru chirur- în chirurgie. Deci, uh, pe baza unei radiografii clasice, Uh, al unui pacient, poți să uh, imprimi un astfel de, de, de, o astfel de imagine, să produci uh, echipamentul respectiv care poate să uh, ajute pentru o proteză de șolț, de pildă. <clears throat> Foarte important. Și cel mai important în acest gen de proteze este dimensiunea absolut corectă care trebuie obținută uh, și o astfel de inovație duce la o timp de operație mai scăzut, o reanimare mai rapidă și riscuri mai scăzute de infecții și alte probleme. Marea problemă aici este noul proiect de regulament privind dispozitivele medicale, care prevede mai multe lucruri legate de protezele uh, pe măsură, custom-made, și să știți că o astfel de prevedere s-ar putea să creeze probleme legate de siguranța, securitatea pacienților, pentru că există un fel de vid legislativ aici, nu se prevede nimic despre aceste uh, proteze care de fapt sunt făcute pentru un uh, pacient anume și care apoi sunt fabricate pe scară largă. A treia problemă, regândirea conceptului de produs pe măsură. Legislatorii, legiuitorii trebuie să înțeleagă ce important ar fi astfel de inovații pentru pacienții cu boli rare și ce bine ar fi ca producătorii să poată să producă astfel de produse cu acces pe plan european, nu neapărat pe, pe plan național, pentru că e vorba de ceva foarte competitiv și care presupune multe inovații. Dar trebuie să punem întrebarea dacă Uniunea Europeană va sprijini financiar astfel de oportunități ca să ne ajute ceea ce credem noi să, că trebuie făcut în acest domeniu prin finanțare sau cofinanțare. Adică, de fapt, banii ar fi, dar nu există spațiu uh, sau cadru legislativ care să, prezintă, care să permită comercializarea tuturor acestor produse. Deci este absurd. Și este păcat pentru că mulți oameni ar beneficia de astfel de aplicații medicale noi, de vârf și care nu pot să aibă acces la ele din cauza legislației. Iată aici un implant de șold pe care pot să vi-l uh, prezint și producția lui înseamnă 5 ore, însă designul sau conceperea lui presupune 95 de ore de lucru. A fost conceput la Universitatea din Louvain printr-un proiect comun și am ajutat astfel cam 100 de persoane din Uniunea Europeană, le-am furnizat de fapt, le-am propus acest produs, însă, având în vedere legislația de securitate socială din diferite țări, ei nu pot să mai aibă, persoanele acestea nu pot să mai aibă acces la ele sau cele în situații similare. Deci noi nu putem să mai producem acest produs pentru că nu ne mai permite legislația și este mare păcat. Deci dacă am putea să depășim aceste probleme și interdicții, atunci ar fi, uh, de fapt, un proces care ar trebui să întâmple peste tot în toate țările, că, pentru că chiar dacă depășim această problemă în Belgia, putem să ne trezim cu ea în alte țări. Ultimul exemplu, o aplicație industrială pe care noi am pus-o la punct în ceea ce privește uh, brațe mecanice, și vă uh, spun că avem probleme în comercializarea acestor produse. Există deci o serie de provocări. Le-am trecut în revistă și vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, abbiamo anche raccolto. Mulțumesc foarte mult. Am luat notă de temerile dumneavoastră în ceea ce privește cadrul legislativ legat de protezele medicale și dispozitivele medicale. Știu da, am înțeles foarte bine acest uh, semnal uh, și această problemă pe care ne-ați semnalat-o. Acum dau cuvântul colegului de Bacher apoi domnul Calat și vom vedea în continuare cine mai intervine. Mulțumesc foarte mult! Their... Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc oratorilor care au luat cuvântul în această ultimă rundă. Cred că este foarte clar de intervențiile dumneavoastră și, de fapt, e și motivul pentru care ne-am întruit în această dimineață. Vrem să avem părere a celor care sunt în contact cu viața de zi cu zi, cu realitatea practicienii, pentru a ști, pentru a vedea cum anume putem conlucra și cum putem găsi soluții la nevoile lor. Ceea ce este foarte clar din partea prezentărilor noastre este că, deși încercăm să luăm destul de multe lucruri în considerare uh, în momentul în care analizăm rolul IMM-urilor, uh, mai există și alte elemente. Și în acest sens am avea, aș avea câteva întrebări. Putem vedea în continuare că Europa nu e chiar așa de succes în momentul în care ar trebui să transforme brevetele în produse comercializate. Deci există câteva inițiative în acest sens în diferite universități, centre de cercetare, ideea fiind să se facă un astfel de transfer, să existe asistență și ajutor pentru astfel de idei și persoane, dar nu e întotdeauna ușor. Și e clar că se pot găsi soluții la nivel probabil mai înalt, la nivel național, la nivel european. Și o întrebare simplă. Credeți că trebuie să rămânem în continuare foarte aproape de cercetători și de universități sau credeți că ideea unei astfel de rețele la nivel național, eventual chiar european, ar fi ceva de ajutor? O a doua întrebare. Discuția evocată adineaori de dumneavoastră și anume în momentul în care vrei să lansezi un produs pe piață, în continuare piața internă la nivel european nu este desăvârșită și asta ne îngrijorează pe noi și mai ales în acest context de criză, vedem că există anumite state membre care au așa o tendință de protecționism în momentul în care vorbim despre deschiderea pieței. Și ar fi interesant să avem și părerea dumneavoastră în acest sens. Și un ultim aspect. În momentul în care ultimul orator a luat cuvântul din partea Materialize, ați vorbit despre o abordare diferită între IMM-uri și uh, întreprinderi care sunt listate în bursă. Uh, Acum, întrebarea este următoarea. Pe măsură ce credeți, creșteți ca întreprindere, aveți acces la finanțare, aveți interes? Cum a fost lansarea inițială? Care a fost etapa în care aveați nevoie de ajutor? Uh, știu că ați descris deja un pic aceste, aceste lucruri, însă care sunt diferitele etape care merită să fie menționate, care merită să fie subliniate pentru a susține o astfel de creștere? La parola Mrs. Callas, prego. Mulțumesc și acum, doamna Callas. Thank you. Uh, thank you for your... Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru prezentări. Și am o întrebare în ceea ce privește un subiect care se discută foarte mult aici în Parlament, și anume secretele comerciale și protecția acestora. Comisia spune în evaluarea sa de impact că este în favoarea IMM-urilor, a startup-urilor, pentru că acestea nu au uh, fonduri suficiente pentru a își proteja secretele comerciale și știm că aceste proceduri durează mult. Acum, părerea noastră, ce părere aveți? Uh, credeți cumva că o astfel de protecție a unor astfel de secrete ar putea să multiplice efectul de creștere a acestor întreprinderi? Mulțumesc și acum colegul Gorbacic. Barci. Let me speak in my language. Okay. Să vorbesc limba mea maternă, doamna președinte. Dziękuję bardzo. Ja, ja chciałbym... Poloneza, adică. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru început, aș dori să adresez o întrebare referitor la acele incubatoare de întreprinderi despre care dumneavoastră ați vorbit în momentul în care ați evocat proiectul uh, de la Lisabona. Care au fost problemele cu care v-ați uh, confruntat, domnule Vasconcelos? Uh, tinerii care doreau să-și lanseze propria lor afacere s-au confruntat cu dificultăți, dificultăți care au apărut din anumite motive. Unul din motive fiind salariile scăzute. Salariile, evident, sunt o problemă. Dar, dacă am înțeles eu bine din ce spuneați dumneavoastră, mă întreb, oare care sunt motivele principale pentru o astfel de lipsă de oportunități, lipsă de dezvoltare, lipsă de uh, posibilități de lansare a unor startup-uri? Dumneavoastră ați spus că vine un moment în viața unei întreprinderi în care cercetarea trebuie să se transforme în uh, ceva antreprenorial și să se devină un model de afaceri. Poate ați putea să ne spuneți mai concret, după părerea dumneavoastră, ce anume ar trebui să știe uh, cercetătorii în momentul în care doresc să se lanseze pe o astfel de cale? Și acum aș mai avea o întrebare și către domnul Van, doamna Van Steinbergen. Ce este cel mai important? Să avem regulamente puternice la nivel de UE sau să avem mai degrabă un fel de dereglementare, un fel de marjă de manevră, o înlăturare a restricțiilor impuse prin regulamente? M-ar interesa să știu care este părerea noastră ca și antreprenor. Grazie. E l'ultimo intervento. Mulțumesc și ultima intervenție din partea colegului Țuriniu. Muito obrigado, senhor Presidente. Vou também falar na minha. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori mai întâi să îi felicit pe toți cei care au intervenit pentru intervenția lor, care în continuare ne dau speranțe, intervenții care ne dau speranțe de viitor. Va fi greu, dar cred că Europa va fi în măsură totuși să facă față acestei provocări globale de inovare. Startup din Lisabona are o particularitate dublă. Susține șefii de întreprinderi și, în același timp, ea însă și este o structură de întreprindere. Ceea ce înseamnă că, de fapt, ea creează un fel de rețea, un fel de francizare a acestei uh, acestei idei, acestei filozofii, acestei uh, căi de gândire, piste de gândire. Și cred că astfel am putea extinde această idee și să creăm o adevărată rețea europeană. Eu sunt de părere că Europa ar trebui să pună capăt paradiselor fiscale și pentru fiecare paradis închis ar trebui deschis un paradis antreprenorial. Acum, întrebarea este următoare. Ce așteptăm? Ce, ce, ce vreți dumneavoastră ca noi să promovăm ca și legislație și uh, stimulent uh, noi în calitate de Uniune Europeană, în așa fel încât aceste rețele să fie susținute, pentru că rețelele acestea sunt absolut fundamentale. Ce fel de sprijin vă trebuie la nivel european? Ce vă lipsește? Pentru că noi trebuie să știm asta pentru a putea lua deciziile ce se impun. Bun, uh, spune doamna președinte, după aceste întrebări v-aș ruga fiecare pe rând să răspundeți la ele și să vedem dacă mai sunt alte solicitări ulterior. Vă rog mai întâi domnul Vasconcelos. Bun. Eh, respondendo à sua pergunta de barreiras ao empreendedorismo e porque é que... Mulțumesc, doamna președinte. Barierele și obstacolele care există în calea dezvoltării întreprinderilor, de ce nu sunt mai mulți șefi de întreprinderi? E bine, din experiența mea și de multă vreme însoțesc întreprinderile în dezvoltarea lor progresivă, e bine, din experiența mea pot să spun că sunt multe motive. Sunt motive asupra cărora nu putem interveni. Motive care nu țin de conștiință socială sau de un refuz al riscului sau un model, eu știu, de societate și așa mai departe. Nu. În calitate de legiuitor, acolo nu puteți avea niciun fel de intervenție. Însă, intervențiile sunt posibile în momentul în care putem modifica legile, permitem accesul la fonduri, debirocratizăm tot ceea ce afectează, de fapt, viața de zi cu zi a întreprinderilor. Și e clar că în Portugalia poți să uh, uh, înființezi o întreprindere într-o oră, din punct de vedere administrativ. Dar există și posibilitatea de a închide această întreprindere tot atât de repede. Și de multe ori e foarte greu pentru oameni psihologic să se lanseze pe o astfel de cale, să lanseze o întreprindere, faptul că trebuie să se lanseze uh, în proceduri administrative. Sunt multe lucruri pe care probabil noastră nu le știți, dar, spre exemplu, în Portugalia, la Lisabona, ceea ce își dorește fiecare este să aibă rezultate rapide, pe termen scurt, pentru că situația în care se află țara noastră, situația noastră economică e de așa natură încât trebuie să, să, să, să progresăm rapid. Am conlucrat cu universități, am discutat cu cei care sunt din lumea uh, universitară și pentru prima dată oameni, tinerilor li se spune în, în universitate că dacă vor să lucreze uh, Uh, pentru întreprinderi mari, asta e o cale, însă nu e unica, ci pot să se lanseze și ei pe calea lor proprie, să devină antreprenori. Și asta începe să fie o idee repetată în întreprinderi și în uh, universități. Acum câțiva ani de zile, dacă am fi pus aceeași întrebare și dacă am fi făcut aceeași, uh, aceeași, uh, aceeași analiză în rândul universitar, în rândurile studenților de acolo, nu am fi avut același răspuns. Din câte mi-aduc eu aminte, pe vremea mea, visul cel mai mare al fiecărui student era să lucreze într-o firmă prestigioasă. Și atât. Însă astăzi, ă, fiecare dintre acești tineri, dintre acești studenți, ce visează? Visează să devină un nou Steve Jobs. Deci vedeți că visul ă, tinerilor este diferit. Și e adevărat că noi am reușit să lansăm o startup în Braga, vom lansa aceeași idee și în Porto, uh, ideea fiind să promovăm tehnologia. Acum, în ceea ce privește rolul întreprinderii uh, Uniunii Europene. Vă spun sincer că noi n-am primit nici măcar un euro din fondurile comunitare sau fondurile de coeziune ale mm, Comisiei Europene sau, știu, fonduri de la guvern. Nu. N-am primit. Nu pentru că am fi fost împotrivă, ci pentru că nu, Lisabona nu mai e în zona de convergență, deci nu aveam cum să primim. Deci asta trebuie să ne dea de gândit. Lisabona este principalul centru universitar din Portugalia. Acolo sunt cei mai mulți cercetători. Acolo se dezvoltă știința. Acolo există cunoștințele. Acolo există cel mai mare potențial de antreprenori viitori, potențiali. E o zonă urbană. Sunt întreprinderi care se dezvoltă în centrul orașului și nu avem nici măcar un euro pentru a susține aceste întreprinderi, aceste idei. Așa că dacă ați putea să faceți ceva în acest sens, ați contribui astfel la crearea noi locuri de muncă importante și ați contribui astfel și la menținerea în Europa a unor mii de tineri cu potențial maxim. Mulțumim. Urmează domnul From. întrebați, uh, ați pus o întrebare despre uh, dificultăți, dificultatea de a transforma ideile sau uh, brevetele universităților în produse comercializate pe piață. Trebuie să înțelegem că brevetele universităților uh, sunt oarecum distanțate de, de realitățile de pe piață și tocmai de aceea uh, brevetele trebuie să fie evaluate, brevetele universităților, înainte ca acele idei să fie produse și, uh, și comercializate. Or, acest proces este unul îndelungat și costisitor. Noi nu primim niciun fel de bani din partea statului pentru uh, demararea acestor uh, proiecte și, în plus, cercetătorii nu pot neapărat să-și asume responsabilitatea demarării acestui proces de validare a ă, brevetelor. Vă dați seama că cercetarea și această validare sunt ă, două domenii complet diferite, prin urmare cercetătorii, cercetătorii nu, nu pot neapărat să-și asume această responsabilitate și nici nu trebuie să, să-și o asume, pentru că, de fapt, nu aceasta este misiunea lor. Uh, deci, iată, vorbim despre buget, despre personal, despre cunoștință. Această toate aceste, toți acești factori trebuie să se întrunească, ori mediul universitar nu poate neapărat să contribuie la întrunirea tuturor acestor factori. Și tocmai de aceea e nevoie de de sprijin din partea guvernelor sau chiar din partea Uniunii Europene. Acum, uh, obstacolelor, obstacolele. La nivel de universitate avem în primul și în primul rând uh, o, uh, un obstacol legat de personalitatea oamenilor, de personalitatea cercetătorilor, de personalitatea studenților. La nu, această mentalitate de antreprenor nu este neapărat de la sine înțeleasă pentru membrii uh, societății academice. Însă, dacă uh, eventualele reticențe inițiale ale cercetătorilor, respectiv studenților, sunt încet, încet uh, subminate prin consultanță și prin sprijin, atunci oamenii se pot schimba complet, își pot schimba complet uh, Uh, personalitatea și pot, se pot transforma în adevărați antreprenori. Și iată, subliniez importanța consultanței. După aceea, uh, cercetătorii cercetătorii pot fi ei însuși antreprenori, dar uh, pot să rămână și la statutul de consultant pentru anumite idei cu care au venit studenții. Cred că în Germania avem o structură bună, o structură bună care promovează antreprenoriatul în rândul studenților, în rândul universităților. Am avea nevoie de finanțare mai mare, sperăm să o obținem însă. Grazie, grazie. L'ultimo intervento alla signora Carla. Mulțumim. Urmează ultima noastră oratoare. În ceea ce privește accesul la finanțare și uh, experiențele noastre, dificultățile și cam când anume ne-am confruntat cu dificultăți. Uh, ei bine, e greu de spus dacă dificultățile acestea au fost uh, una mai importantă decât cealaltă, mai gravă decât cealaltă. Eu cred că în funcție de dimensiunea companiei, provocările cu care compania se, se confruntă sunt dif- diferite. Permanent, compania are nevoie de finanțare, uh, are nevoie de investitori și de garantarea unei, unui randament al investițiilor și asta e o problemă uh, în ceea ce privește companiile de nivel mediu, e greu uh, ca aceste companii de, nivel, de, de dimensiuni medii să prezinte niște evaluări uh, cât de cât credibile în ceea ce privește randamentul pe care anumite investiții le-ar putea avea. Pentru, de ce spun lucrul acesta? Pentru că companiile de dimensiuni medii în continuare investesc în propriile lor afaceri și de asemenea încearcă să-și deschidă uh, noi oportunități, să deschidă noi piețe. Deci uh, e greu în, acest, în această etapă să le oferi Uh, investitorilor garanții. În cazul companiilor mari însă, care au o istorie de vreo 20 uh, și de ani, bineînțeles situația se, se îmbunătățește se, oarecum pentru că deja investitorii au mai multă încredere în, în companie pe baza renumelui, uh, renumelui său. Dar, deci da, pe ansamblu însă cred că e greu de comparat, sunt greu de comparat aceste obstacole și dificultăți. În ceea ce privește secretul comercial, se poate transforma acesta într-o mare provocare, un mare obstacol pentru uh, companii? Ei bine, din perspectiva noastră, da, Să nu uităm că dacă vrei să creezi un patent, să obții un brevet, îmi cer scuze, pe, pentru o anumită idee a ta, trebuie să nu uiți că la un moment dat, totuși, oricât ar fi de protejată ideea ta, cu siguranță ea va deveni de consum uh, larg. Și trebuie să ții cont de această evoluție normală. În plus, uh, se pune întrebarea dacă brevetele acestea sunt într-adevăr, uh, aduc într-adevăr un randament. Să nu uităm că brevetele sunt foarte greu de constituit, cu atât mai mult portofoliile de, de brevete, se fac investiții mari în acest sens și în plus, uh, până la urmă, aceste monopoluri pot fi contraproductive până și pentru cei care le dețin rețin. Apoi, în ultimul rând, dacă avem nevoie de mai multe reglementări sau de o flexibilizare a reglementărilor, ei bine, nu vă pot da un răspuns concret în acest context. Când vine vorba despre ordinea publică, când vine vorba despre siguranța pacienților, spre exemplu, nimeni nu poate nega necesitatea creierii unor, unor reguli severe și obligatorii. Pe de altă parte, cred că am auzit-o pe doamna Kellen spunând că e inechitabil ca unui uh, antreprenor care angajează uh, două persoane să îi se ceară să completeze ale 44 de formulare în cazul în care vrea să angajeze o a treia persoană. Și asta mi se pare inechitabil. Deci, reglementările severe sunt necesare atunci când vine vorba despre ordinea publică, dar în același timp reglementările uh, prea numeroase s-ar putea să sufoce spiritul antreprenorial. Îmi pare rău, spune doamna președinte, că trebuie să vă întrerup, dar nu mai avem timp la dispoziție. Domnule de Bacăr, vreți uh, poate să mai adăugați ceva la final și după aceea ne vom despărți? Voi fi foarte succint, doamnă președintă. Am uh, avut parte astăzi de multe mesaje directe cu privire la ceea ce trebuie să facem pe viitor. Am auzit care este rolul IMM-urilor în economie, am auzit că acestea sunt sufocate de prea multe reglementări, atât europeane cât și uh, uh, naționale, care în, pur, în, în plus mai este și fragmentată. Am auzit uh, de asemenea care este rolul investitorilor privați în finanțarea activităților antreprenorială atât pe termen scurt cât și pe termen lung, lung, pentru că ne dorim uh, o finanțare pe termen lung în uh, industriile inovatoare care să fie baza economiei noastre viitoare. De asemenea, am aflat acum că transferul de tehnologie este crucial pentru, uh, pentru sănătatea companiilor, însă, din păcate, iată, legislația Uh, sufocă și acest transfer, transfer de tehnologie într-o oarecare măsură. Ei bine, vă mulțumesc pentru toate aceste mesaje transmise astăzi, pe care le voi include în mare parte în raportul meu privind uh, creșterea durabilă și ecologică. Sper din tot sufletul să avem până la urmă un raport puternic pe tema aceasta pentru a putea în continuare susține piețele IMM-urilor noastre. Mulțumesc mult! Doamna președinte, mulțumim tuturor, mulțumim oratorilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne reunim din nou la ora 3.